Ladies and uh, gentlemen, uh, welcome uh, to Doamnelor și domnilor, bun venit la Bruxelles pentru ceremonia pactului primarilor. Eu sunt Alex Mayer, sunt jurnalist european, mă bucur să fiu gazda dumneavoastră al doilea an la rând. În primul rând, o rundă de aplauze puternice. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit de peste tot din continentul nostru pentru a vă afla astăzi la Bruxelles. Bine ați venit! Doamnelor și domnilor, pentru a vă ura în mod oficial bun venit la această ceremonie a Pactului Primarilor, avem primari de peste tot din Europa aici, vă rugăm să-i urați bun venit parla- mm, președintelui Parlamentului European, domnului Ierzi Buzek. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Domnule președinte al Comisiei Europene, domnule Barroso, domnule prim-ministru Zapatero și uh, lider al uh, președinte al Uniunii Europene, al președinției spaniole. Nu știu dacă domnul comisar Oettinger este alături de noi, dar probabil că va fi aici peste câteva minute. Stimate domnule Valcasel Siso, prim vicepreședinte al Comitetului Regiunilor, dragi colegi, Vă urez tuturor bun venit la Parlamentul European. Este o întâlnire foarte importantă pentru noi toți. Sunt convins că viitorul este în mâinile dumneavoastră și voi spune câteva cuvinte în acest sens. Vă voi spune care este poziția mea în legătură cu acest aspect. Pentru membrii Parlamentului European este o mare onoare să vă primim aici, la Parlament. Întotdeauna am crezut în importanța administrației locale. Acum zece ani am fost prim-ministru și atunci am introdus o reformă care a restructurat țara mea dintr-un stat centralizat post-comunist într-unul în care autoritățile locale aveau putere administrativă reală. Autoritățile locale, dumneavoastră, cei prezenți aici, sunteți cei care intrați cel mai mult în contact cu cetățenii noștri. Dumneavoastră reprezentați coloana vertebrală a societății noastre pentru că faceți față în fiecare zi provocărilor și una dintre provocările cu care vă confruntați este cea legată de gestionarea unor orașe durabile și aceea legată de dezvoltarea care în același timp are și grijă de mediu. Și competitivitatea este o provocare, ea este absolut necesară pentru orașe, pentru industrii. Trei sferturi din cetățenii noștri trăiesc și lucrează în orașe consumă mult mai mult decât 75% din energia utilizată în Uniunea Europeană și emit majoritatea emisiilor de dioxid de carbon din Uniunea Europeană, deci zonele urbane. Lupta împotriva schimbărilor climatice nu este doar o luptă globală, trebuie să existe și soluții locale. De aceea, întâlnirea dumneavoastră de aici, dragi prieteni, este atât de importantă. Uniunea Europeană conduce în lupta împotriva schimbărilor climatice. Statele membre s-au angajat să reducă emisiile de dioxid de carbon cu 20% până în anul 2020 și chiar mai mult dacă toate celelalte țări industrializate ni se alătură. Noua noastră strategie UE 2020, care reprezintă foaia de parcurs pentru creșterea noastră economică pe următorii 10 ani, îmbină cele trei probleme importante. Siguranța energetică, în al doilea rând problema foarte importantă a competitivității și, în al treilea rând, mediul și schimbările climatice. Cum putem să le punem pe toate trei în practică în același timp. La Copenhaga, statele europene, statele noastre membre și partenerii noștri din Statele Unite au putut uh, să propună niște cifre la nivel mondial de care avem nevoie. Dar cifrele nu sunt totul. Acum le avem, acum avem nevoie să ajungem la niște acorduri obligatorii și la niște ținte obligatorii. Sper că în vara aceasta la Cancun vom face mai multe progrese în iarna aceasta, mă scuzați. Dar dacă progresele vor fi limitate, procesul trebuie să continue. Pentru că, doamnelor și domnilor, suntem acum în zorii unei revoluții verzi, ecologice. Și în această revoluție, dumneavoastră, primarii orașelor din Europa, sunteți în prima linie. Dumneavoastră puteți să propuneți soluții care să împace interesul public și privat. Ne dăm seama de acest lucru adesea. Parteneriatele public-private sunt atât de importante pentru noi și utilizarea energiei durabile trebuie să fie integrată în planurile de dezvoltare ale zonelor urbane. Planul de acțiune al Uniunii Europene pentru durabilitate devine un model în întreaga Europa și are, este bazat pe trei piloni, așa cum spuneam, energia regenerabilă, eficiența utilizării energiei și utilizarea combustibililor fosili într-un mod astfel încât emisiile să fie zero. Deci cei trei piloni ai planului um, pentru acțiuni durabile. Sunt convins că pentru ca UE 2020 să reușească, nu avem nevoie doar de un program legislativ cu reglementări clare. Avem nevoie și de o abordare de jos în sus, bazată pe inițiative din partea autorităților locale propunerile dumneavoastră foarte numeroase legate de transportul urban, de planificare, de utilizarea și producerea energiei, de eficiența energetică, de utilizarea în mod inovator al combustibililor fosili, reprezintă repere ale excelenței pe care nu doar că le pot folosi și celelalte orașe, dar care pot să devină modele pe care întreaga Europa le poate imita. Dragi colegi, astfel ajung la al doilea aspect din uh, discursul meu, schimbarea climatică reprezintă o provocare, dar în orice provocare vine însoțită și uh, de niște oportunități. Trebuie să ne gândim la schimbarea climatică ca o oportunitate, ca un prilej pentru noi. S-ar putea să ne aflăm în zorii unei revoluții verzi, dar întrebarea pe care trebuie să ne o punem este următoarea. Oare vom, ne vor urma și alții în această revoluție, pentru că progresul nu este liniar. La sfârșitul secolului trecut, Europa nu a reușit uh, să fie în prima linie în revoluția tehnologică bazată pe microcipuri. Însă, în recent, am reușit să devenim lideri mondiali, companiile noastre ca Philips, Alcatel, Nokia și alte companii din Europa au preluat poziția de lider mulțumită deciziei noastre de a introduce standarde comune. Astăzi suntem liderii în ceea ce privește tehnologia eoliană, tehnologia solară, biocombustibilii și în general în domeniul energiilor regenerabile. Haideți să profităm de oportunitățile din fața noastră. Avem o industrie la nivel mondial și este clar că avem nevoie de mai multe investiții în cercetare, în dezvoltare și inovare, în noile tehnologii. De asemenea, Știm cu toții foarte bine că există și un nou născut al revoluției noastre, al revoluției inovării. Este vorba despre Institutul European al Inovării și Tehnologiei, care a fost uh, creat de, în timpul primei uh, comisii a domnului Barroso și trebuie să investim. Sigur că este imposibil să facem investiții la nivel nuclear, la nivelul orașelor. Vorbesc aici despre energie nucleară ca o posibilitate generală de investire, dar cu siguranță eficiența, energiile regenerabile și noile modalități de utilizare a combustibilor fosili sunt importante. Iată, avem astăzi noi posibilități și pactul primarilor trebuie să fie forța motrice în ceea ce privește energia mm, verde, astfel încât prin aceasta să se schimbe experiențe între uh, administrații și guvernele locale și naționale care doresc să asculte ce se întâmplă. În fine, vreau să vă spun că standardele pe care le-ați impus uh, um, și cele legate de telefoanele mobile și inițiativele pe care le-ați propus dumneavoastră ne vor ajuta să găsim soluții la provocările cu care ne confruntăm în secolul 21 și cea mai mare provocare, încălzirea planetei pe care o locuim, vom încerca să găsim soluții la evitarea catastrofei care ar putea să se declanșeze ca rezultat al problemelor ce țin de climă. Viitorul este în mâinile dumneavoastră, doamnelor și domnilor primari ai orașelor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Buzek. Suntem încântați să-l avem printre noi pe prim-ministrul Spaniei, José Luis Rodríguez Zapatero. Domnule președinte, aveți cuvântul. Muchísimas gracias, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte al Parlamentului. Pentru mine este o onoare și o satisfacție să fiu din nou în această instituție care îi reprezintă pe toți cetățenii europeni. Aici bate sufletul Europei și această satisfacție este cu atât mai mare cu cât vin la o ceremonie care reunește pe primari, autoritățile regionale, deci pe cei care reprezintă în mod direct, în modul cel mai îndeaproape cu putință, pe cetățenii europeni, acei cetățeni care și-au pus atâtea speranțe în noi și care ne-au acordat încrederea lor în legătură cu acest proiect pe care îl numim Uniune Europeană. Un proiect ambițios, istoric, pe care trebuie să-l umplem de conținut în fiecare zi. Domnule președinte, sunt întotdeauna, vin întotdeauna cu respect în această instituție în calitate de reprezentant al Guvernului Spaniei și de reprezentant al președinției rotative a Uniunii Europene, suntem întotdeauna la dispoziția Parlamentului European și a dumneavoastră. Domnule președinte al Uh, Parlamentului European felicitări pentru această inițiativă, pentru faptul că ne-ați invitat pe toți să participăm. Primarii, autoritățile locale au fost invitați să se implice în fața unei provocări cu care ne confruntăm. Și această provocare poate să schimbe viețile cetățenilor și fața economiilor multor regiuni și multor uh, localități, dacă cu toții ne implicăm și ne luăm angajamentul să, o, să ne confruntăm cu această provocare așa cum trebuie. Acum când vorbim despre schimbările climatice, vă pot spune că în ultimii zece ani dependența energetică a Uniunii Europene a trecut de la 44% la 53%, deci 9 puncte procentuale în 10 ani. Știți ce înseamnă această sporire a dependenței noastre energetice tradusă în euro pe care îi transferăm țărilor producătoare de energie fosilă? Înseamnă 67 de mii de milioane de euro. Deci ne costă mai mult să furnizăm energie industriilor și familiilor noastre. Și știți uh, care este echivalentul acestei sume? Echivalentul reprezintă toate resursele publice care se dedică cercetării și dezvoltării în acest domeniu. Iată, deci zece ani am transferat în alte state atâția bani câți sunt cei pe care îi dedicăm cercetării și dezvoltării în Uniunea Europeană. Ce spun aceste date uimitoare? Spun că de fiecare dată când facem economie de energie, creștem în ceea ce privește competitivitatea economică și permitem ca mai multe resurse să fie dedicate inovării. Asta înseamnă că de fiecare dată când vorbim și nu doar într-o situație de criză economică, de criză gravă economică ca aceasta, de fiecare dată când vorbim despre reduceri și despre ajustări, nu trebuie să ne gândim doar la oamenii normali, la muncitori, trebuie să ne gândim și la costurile legate de energie. Și costurile legate de energie nu presupun în majoritatea cazurilor eforturi și sacrificii, ci schimbări la nivel politic, o nouă cultură, o nouă atitudine. Pentru multe companii și multe țări europene, costurile energetice reprezintă o sarcină administrativă mai mare decât costurile cu forța de muncă. Și asta este într-adevăr o responsabilitate pe care putem să ne o asumăm numai la nivel colectiv, împreună. Economisirea energiei și promovarea surselor alternative de energie reprezintă unul dintre pilonii importanți, astfel încât redresarea economică să ne poată într-adevăr conduce spre menținerea potențialului de creștere pe care Comisia l-a definit în strategia UE 2020. Și aceasta nu este doar sarcina exclusivă a Comisiei sau a Parlamentului European sau a guvernelor. Nu. Este sarcina întregii societăți și în mod foarte clar a primarilor, a guvernelor municipale, a administrațiilor municipale, pentru că în acel domeniu în politica de zi cu zi legată de transporturi, de iluminare, de emisii, acolo se hotărăște dacă Europa poate într-adevăr să ajungă la eficiența energetică sau dacă vom avea o Europa care ignoră costurile energetice și consecințele acestora pentru economie. De aceea, eu aș dori să vă rog, să vă îndemn pe toți, doamne și domni primari, să faceți din economisirea energiei și din eficiența energetică o prioritate politică. Și îmi iau angajamentul să încerc să determin guvernele să sprijine în mod activ um, politicile de eficiență energetică și economisire a energiei la nivelul orașelor și la nivelul mediilor regionale din Uniunea Europeană. Pentru că economisirea energiei și creșterea eficienței reprezintă un pariu și pe energiile regenerabile și asta înseamnă să mizăm pe un nou model de generare și distribuire a energiei și electricității. Un nou model mai democratic, care să deschidă ușa înspre o modificare, o schimbare energetică și industrială. Un model mai democratic, pentru că trebuie să fie descentralizate aceste activități și trebuie să crească numărul de producători de energie aceasta este ceea ce trebuie să se întâmple cu energiile regenerabile, cu energia solară, cu energia eoliană, care din ce în ce mai mult vor, uh, se vor dispersa și vom vedea o pierdere a concentrării putere, puterii care până acum a caracterizat sectorul energetic. S-a concentrat puterea în foarte puține mâini, în uh, marile companii care au avut din acest punct de vedere putere drumul spre descentralizarea energiei este cel care favorizează economia, echilibrul și coeziunea teritorială. Să mizăm, deci, pe energiile regenerabile și asta cu hotărâre, cu fermitate. Asta știm că toate acestea presupun anumite costuri pentru că trebuie să oferim susținere producției energiei regenerabile, astfel încât aceasta să fie rentabilă. Dar, fără niciun dubiu, vom face astfel o mare investiție pentru viitor, pentru mâine. Să mizăm pe o Europa energiei, adică să fim fermi în ceea ce privește interconectările electrice și energetice, pentru că avem nevoie de mult mai multă interconectare între țările europene dinspre marile rețele energetice pentru a putea să depindem mai puțin înspre exterior, de extern, de partea externă, este nevoie să transportăm mai bine energia între noi în loc să cumpărăm energie din afara Uniunii Europene. Dar astăzi vreau să transmit un mesaj de încredere și de speranță se vorbește mult de Europa și de Uniunea Europeană, de Parlament, de Comisie, de Consiliu, de liderii europeni, de instituții și de fiecare dată se vorbește în mod critic, aproape de fiecare dată. Că se spune că deciziile sunt greu de luat, că se întârzie mult în luarea unei decizii. Vedem cu toții ce se întâmplă și asta în mod clar și fără echivoc. Vedem ce se întâmplă cu politica de susținere pentru un stat ca Grecia și de la această tribună a Parlamentului European vreau să dau încă o dată sprijinul meu Greciei în calitate de președinte al președinției rotative mm, a Uniunii Europene și în calitate de prim-ministru al Spaniei susțin cetățenii Greciei trebuie să aibă încredere și să vadă că problemele sunt într-adevăr abordate în comun în Europa. Da, sunt multe critici și se vorbește mult despre Uniunea Europeană, dar suntem un punct de referință central, decisiv, determinant. Și dacă această criză gravă economică a avut originea în piețele financiare, în erorile legate de lipsa de reglementare și în ambițiile excesive și a dus, printre altele, la situații cum este situația Greciei, vă asigurăm că, iată, Europa este aici, este fermă pe poziții și deși nu este răspunzătoare pentru situații de genul celei cu care se confruntă astăzi Grecia, Europa spune da, vom susține Grecia și toate țările din zona euro au spus da, vom susține Grecia. De aceea doresc ca astăzi aici, domnule președinte ale Comisiei, al Comisiei să vă spun că trebuie apărat proiectul european pentru că merită și răspunde marilor probleme de genul schimbării climatice, pentru că am fost singura organizație mondială care a subscris la acea reducere de 20% până în 2020 și a apărat acest obiectiv împreună în am apărat acest obiectiv împreună în Copenhaga. Vom continua să o facem și să fim lideri în ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice. Asta pentru că dorim să facem față așteptărilor pe care le are societatea de la noi. De aceea, dragi prieteni, primari și autorități regionale, domnule vicepreședinte al Comitetului Regiunilor, domnule vicepreședinte Valcarcel, domnule președinte al Guvernului Comunității Autonome de la Barcelona, din Barcelona, domnilor reprezentanți ai autorităților locale și regionale, pot să vă spun că am încercat să aducem o contribuție constructivă și entuziastă în favoarea schimbărilor energetice um, și în favoarea luptei pentru combaterea schimbărilor climatice. Și astăzi ținem această ceremonie a pactului primarilor. Este vorba despre un pact pe care primarii îl încheie în vederea schimbărilor energetice. Este un pact al primarilor pentru un proiect european, un pact al primarilor pentru participarea la nivel european. Este un pact al primarilor pentru un nou model de concepere a relațiilor economice pentru că dacă gândim într-o nouă manieră relațiile energetice, atunci și relațiile economice vor fi așezate în tipare noi. De aceea este o zi de mare importanță și trebuie să dăm dovadă de coerență. Știm că ceea ce avem noi mai bun este Europa. Ceea ce avem noi mai bun este faptul că suntem 27 de state membre împreună. De aceea să fim coerenți. Știm că am primit toți fonduri pentru a ne transforma statele. Știu asta și statele care au deschis și-au deschis piețele către alte țări europene. Știu asta și cei care în politica agricolă comună au un mod de apărare activ. Știu generațiile dinaintea noastră pentru că în sfârșit au ajuns să trăiască în pace în Europa. Știu asta și orașele, pentru că au văzut că relațiile și comunicarea dintre tinerii europeni din programul Erasmus a reușit să umple de vitalitate, de bogăție țările și orașele noastre. Știm că ce avem noi mai bun este Europa trebuie să spunem acest lucru, în calitate de primari, de guverne, trebuie cu, să sprijinim cu toții instituțiile europene. Pentru că numai cei care gândesc în mod egoist și fără să aibă vreo perspectivă de viitor se pot îndoi de ambiția și de puterea proiectului european. Și cetățenii care uneori pot să se simtă la distanță de Europa și pot să se simtă preocupați de ceea ce se întâmplă în Europa, pot să fie încrezători în noi. Domnule președinte al Comisiei, domnule președinte al uh, Parlamentului, iată, în fața dumneavoastră sunt primarii europeni, reprezentanții administrațiilor europene. Aici reprezintă, aici avem ceea ce avem noi mai bun, Europa, pentru care merită să luptăm. Mulțumesc! Muchas gracias a usted, señor eh, presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eh, suntem încântați de asemenea să-l avem aici printre noi pe domnul José Emmanuel Durao Barroso, președintele Comisiei Europene. Fiți binevenit, domnule președinte. Domnule președinte Buzek, domnule președinte, uh, domnule prim-ministru Zapatero, uh, distinși oaspeți, doamnelor și domnilor, aș vrea să încep prin a vă mulțumi călduros tuturor. Vă mulțumesc, vă mulțumesc că ați venit aici pentru a trăi acest moment alături de noi. Vă mulțumim pentru curaj, vă mulțumim pentru faptul că contați, vă mulțumim pentru că vă faceți în prima linie a eforturilor noastre de a combate uh, pentru, a, pentru această luptă, pardon. Vă, mulțum, vă mulțumesc, domnule președinte Buzek, vă mulțumesc, domnule Zapatero, pentru angajamentul dumneavoastră binecunoscut față de proiectul nostru comun european și vă mulțumesc pentru mesajul pe care ni l-ați transmis tuturor astăzi aici. Uh, Cetățenii de pe tot cuprinsul lumii sunt îngrijorați și pe bună dreptate. Ei știu că schimbarea climatică amenință tot ceea ce avem mai de preț, calitatea vieții, viitorul copiilor noștri, dar și stabilitatea, pacea. De aceea, așteptările au fost atât de mari la Copenhaga. Conferința privind schimbarea climatică însă nu uh, ne-a reușit, nu ne-a, nu ne-a permis să atingem nivelul de ambiție pe care îl doream în Uniunea Europeană. Și așa cum a spus domnul Zapatero, Uniunea Europeană a dat un exemplu făcând cea mai ambițioasă propunere, dar din păcate ceilalți nu au putut să ne urmeze. Totuși, conferința de la Copenhaga a trasat acum o linie importantă, și anume că trebuie să transpunem textul negociat în acțiuni concrete. Faptul că a fost uh, um, într-o oarecare măsură uh, un eșec la Copenhaga, asta nu trebuie să, uh, să ne dezamăgească, pentru că eforturile noastre merg înainte. În urmă cu două zile uh, am fost în China și trebuie să vă spun că în China se iau multe, multe decizii în acest sens, mai ales de a investi în energiile regenerabile. Așadar, aceste priorități se vor afla uh, la loc prioritar în agenda de lucru a multor țări. Trebuie însă să profităm de contextul favorabil creat și să nu fim uh, dezamăgiți de lipsa unui acord la Copenhaga, de lipsa rezultatului scontat. Adevărul este că în Europa, în cadrul situației financiare și economice în care ne găsim, am reușit totuși să transformăm acțiunea în favoarea climei într-un element cheie al redresării economice. Majoritatea cetățenilor se așteaptă la acțiuni concrete din partea liderilor. De aceea, Comisia propune în strategia Uniunea Europeană 2020 un model pentru o creștere ecologică, inteligentă și inclusivă. Am acum privilegiul de a mă adresa liderilor locali care au înțeles foarte bine acest lucru. Dumneavoastră, toți cei care ați semnat uh, pactul primarilor ați hotărât să contribuiți la combaterea schimbării climatice folosind toate instrumentele care vă stau la dispoziție ca mijloc de a promova creșterea economică în beneficiul cetățenilor și ați făcut-o fără să mai așteptați alt ajutor. V-ați concentrat asupra soluțiilor și nu ați făcut, uh, nu ați tot reciclat uh, Uh, discursuri și sloganuri uh, expirate. Ați făcut-o uh, îndeplinind cu loialitate angajamentele Uniunii Europene și ale țărilor dumneavoastră respective. Unii ar putea să spună că eforturile unui singur oraș sunt binevenite la nivel simbolic, dar irelevante la nivel global. Acelor critici și acelor cinici le-aș răspunde că acum avem peste 1600 de membri uh, ai Pactului Primarilor, implicând populația din Uniunea Europeană peste 120 de milioane de cetățeni. Iar dacă acțiunile dumneavoastră sunt implementate pe deplin, cum sunt sigur că vor fi, veți contribui cu o cincime din efortul total necesar în Uniunea Europeană. Niciun alt actor nu se apropie de nivelul acestei contribuții semnificative pentru a îndeplini angajamentul nostru global. Sunt pe deplin conștient de faptul că acțiunea de combatere a schimbării climatice nu este singurul factor determinant. Autoritățile locale văd aici o ocazie reală. Probabil că acesta este cel mai important vector pentru crearea de noi locuri de muncă. Este vorba de inovarea urbană, uh, de renovarea uh, urbană, de mijloace de transport ecologice, de clădiri ecologice, orașe inteligente care creează multe locuri de muncă și contribuie direct la dezvoltarea economiilor locale acestea contribuie pozitiv și în alte domenii, cum ar fi, de exemplu, cel al integrării sociale, al uh, calității vieții, al bunăstării și al atractivității orașelor noastre. Probabil că atenuarea schimbării climatice reprezintă cea mai bună strategie de creștere durabilă în întreaga Europa. Anul trecut am avut onoarea de a participa la prima ceremonie a pactului și atunci mi-am exprimat intenția fermă de a susține și de a promova această mișcare. Și vreau să subliniez acest cuvânt mișcare, fiindcă am lansat împreună o mișcare. Acum am trecut printr-un an dificil și am reușit să îndreptăm proiectul nostru strategic într-o direcție care recunoaște rolul cheie jucat de regiuni și de localități. Și iată că începem acum să vedem și primele rezultate. Comisia vă va susține eforturile și, de exemplu, Comisia a revizuit uh, legislația privind uh, Fondul pentru Dezvoltare Regională pentru a sublinia rolul orașelor ca factor cheie în cadrul dezvoltării regenerabile. Energi- ener- eficiența energetică se află în centrul acestei uh, revizii legislative. În 2010 uh, și, pardon, în 2009 s-au implementat programe inovatoare de acest gen în întreaga Europa. Programele de cercetare ale Uniunii Europene urmăresc să îndeplinească nevoile pe termen lung ale orașelor. Și în acest sens, am avut rezultate de succes ale inițiativelor Concerto și Civitas care vor fi consolidate în viitor. Această tendință continuă cu un program privind orașele inteligente în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor, propunând uh, conceperea unor rețele inteligente și a unor transporturi urbane uh, ecologice. Sunt conștiente nevoile dumneavoastră financiare pentru toate aceste eforturi, de aceea am hotărât să alocăm o parte din resursele noastre pentru a crea uh, instrumente care să genereze investiții. Banca Europeană de Investiții a afirmat că uh, Investițiile în uh, tehnologii eficiente la nivel local și regional reprezintă o prioritate. Mulțumită pactului, am uh, dezvoltat o nouă inițiativă, Elena, care a mobilizat 6 miliarde de euro în doar 3 luni și sperăm să mai mobilizăm 2 miliarde de euro până la sfârșitul anului. În cooperare cu BEI și cu alte instituții financiare, pregătim alte inițiative financiare pentru că vrem ca pactul să se bucure de succes în cadrul procesului de dezvoltare legislativă. Tocmai pregătim un nou plan de acțiune pentru eficiența energetică. Am rugat serviciile Comisiei să acorde o mare importanță acțiunilor pactului dumneavoastră și dimensiunii locale și regionale. Contribuțiile dumneavoastră vor fi binevenite. Dimensiunea internațională a pactului de asemenea este prioritară pentru noi. Faptul că atât de multe orașe din afara Uniunii Europene au semnat pactul și cu atât de mult entuziasm demonstrează cât de bine este înrădăcinat principiul reducerii în mod voluntar a emisiilor Deși poate că guvernele centrale nu pot să cadă de acord cu privire la anumite ținte de reducere, um, autoritățile locale pot să o facă. Acum acest pact al primarilor se extinde și spre țări învecinate, dar nu numai. S-a propus crearea unui uh, capitol de cooperare cu orașele din China și cu cele din America Latină în mai la Madrid ne vom întâlni cu partenerii noștri uh, din America Latină și sunt sigur că vom discuta cu ei despre schimbarea climatică. Evident, uh, pactul îmbracă o dimensiune globală, iar uh, orașele și regiunile răspund la nevoile cetățenilor nu cu dezbateri, ci cu fapte concrete. De aceea Comisia este puternic motivată să susțină acest pact. După părerea mea, dimensiunea globală a pactului va ține cont de faptul că multe regiuni din lume suferă deja de efectele schimbării climatice, iar spiritul de solidaritate al pactului trebuie să se extindă și la aceste teritorii care trebuie să ia măsuri de adaptare și încă în mod urgent. Comisia a elaborat, în cooperare cu Comitetul Regiunilor, o serie de sisteme de cooperare descentralizată cu țările în curs de dezvoltare. Și vă invit să, să profitați de aceste inițiative pentru a-i susține pe cei care trăiesc în cele mai defavorizate zone, pentru a-i ajuta să uh, combată efectele schimbării climatice. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, dumneavoastră reprezentați esența și spiritul Uniunii Europene. De la nivel local, elaborați inițiative europene uh, care confirmă valorile Uniunii Europene. V-ați angajat uh, să îndepliniți o serie de obiective prin eforturile dumneavoastră proprii în beneficiul cetățenilor, dar și în beneficiul tuturor europenilor. Așa se exprimă bunul principiu european al răspunderii și solidarității. În toată lumea, toată lumea vă privește cu mare interes, iar Comisia se angajează să vă fie partener și susținător și vă doresc foarte, foarte mult succes în viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much indeed, President uh, Barroso. Mulțumesc, uh, domnule președinte Barroso. Um, cel mai Vă invităm acum uh, să facem o fotografie de grup, de fapt profităm uh, că avem pe cei trei președinți și pe domnul vicepreședinte, um, prim vicepreședinte Valcarcel Siso, vă invit să vă ridicați în picioare Vrem ca toți să fiți în fotografie, fiindcă mâine va fi în presă. Vă rog să vă deplasați spre centru. Deplasați-vă spre centrul sălii. Um, președinții vor fi în față și fotografii vor vedea imediat că pot să cuprindă pe toată lumea în imagine. Vă rog să vă deplasați spre centru, spre centrul sălii, fiindcă dacă sunteți în lateral nu veți intra în cadru. Ladies and gentlemen here, please move in this way as much as you can or you will not be in the photograph. Move in, please. Sorry.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 Vă mulțumesc încă o dată tuturor. Mulțumesc și domnului președinte Bujec și domnului prim-ministru Zapatero și domnului uh, președinte Barroso. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Acum v-aș ruga, doamnelor și domnilor, să vă ocupați locurile și să îi urăm bun venit domnului uh, Ramon Luis Valcárcel Siso, prim vicepreședinte al Comitetului Regiunilor. Muy buenos días, señoras y señores. Bună ziua, domnilor și domnilor, stimați primari și primărițe, dragi prieteni. Vă rog să-mi permiteți să-mi încep intervenția cu câteva cuvinte de felicitare în numele Comitetului Regiunilor pentru Comisia Europeană pentru această inițiativă atât de adecvată care răspunde preocupărilor și cerințelor cetățenilor europeni. Președintele președinției rotative al Uniunii Europene mm, și prim-ministrul Spaniei, domnul Rodríguez Zapatero, spunea că, într-adevăr, administrațiile locale și regionale sunt cele mai apropiate de cetățeni. Spunea, de asemenea, foarte bine domnul președinte Barroso că în decembrie anul trecut, la Copenhaga, liderii mondiali nu au reușit să ajungă la un acord concret în legătură cu o soluție globală privind combaterea schimbărilor climatice. Însă, iată că pentru noi liderii regionali și locali, acest eșec nu reprezintă o opțiune. Simțim uh, fierbințeala problemei la noi acasă și de aceea trebuie să acționăm. Este clar că nivelul local este important și că dacă lucrăm împreună putem să obținem mai multe. Ca lideri politici apropiați de cetățenii europeni, suntem cei responsabili pentru a găsi soluții viitoare în ceea ce privește transporturile, locuințele, gestionarea rezidurilor, a apei, și, de asemenea, în ceea ce privește ecologizarea economiei locale. Schimbările climatice afectează populații și teritorii. Și de aceea este nevoie să implicăm și pe ei atunci când căutăm soluții. Fără participarea activă și angajată a nivelului local, niciun acord european sau internațional nu poate avea succes. Dacă nu se ține cont de autoritățile locale și regionale atunci când se abordează schimbările climatice și atunci când se definesc politicile în domeniul energiei, se face o eroare suntem cu toții răspunzători și dorim să fim răspunzători pe parcursul tuturor etapelor procesului și de aceea Comitetul Regiunilor participă în mod activ în lupta împotriva schimbărilor climatice prin intermediul pactului primarilor. În acest sens, Comitetul Regiunilor a fost reprezentat în decembrie în delegația oficială a Uniunii Europene în conferința de la Copenhaga privind schimbările climatice. Astfel, s-a garantat faptul că activitatea cetățenilor și a regiunilor este într-adevăr avută în vedere și ne-am demonstrat angajamentul în ceea ce privește obiectivul energiilor durabile și adaptării la efectele schimbărilor climatice. Continuăm să subliniem faptul că Uniunea Europeană trebuie să-și dubleze eforturile la nivelul politic maxim, astfel încât să fie încheiat un acord internațional pentru combaterea schimbărilor climatice, care să garanteze faptul că ne bazăm pe mecanisme și obiective de reducere ambițioase, transparente, obligatorii din punct de vedere juridic. Suntem convinși de faptul că statele membre și Comisia Europeană trebuie să aplice principiul subsidiarității și abordarea guvernării multinivel în momentul în care doresc să dezvolte, să negocieze și să aplice noi politici în legătură cu probleme privind schimbările climatice, ce pot să aibă un impact semnificativ la nivelul cetățenilor și autorităților locale și regionale. Comitetul Regiunilor susține pactul primarilor și consideră că acesta reprezintă un răspuns al orașelor în fața încălzirii globale și susține acest pact cu angajamentul de a-și reduce emisiile de dioxid de carbon încă mai mult decât um, obiectivele Uniunii Europene 2020. De aceea invităm toate autoritățile naționale și regionale să susțină pactul. Astăzi, Comitetul Regiunilor a lansat un, o anchetă pe site-ul său privind uh, UE 2020, privind provocările, politici uh, durabile în în regiunile și localitățile Uniunii Europene. Eu îi invit pe toți semnatarii pactului primarilor și toate autoritățile locale și regionale să participe în acest uh, studiu lansat pe site-ul nostru, pentru că din experiența noastră de pe teren am văzut că pentru a asigura um, succesul lucrărilor pe care le-am uh, inițiat acum un an, este foarte important să ținem cont de ce se întâmplă pe teren. Acest studiu mm, își propune să culeagă exemple de bune practici și valoarea adăugată este, constă în faptul că nu ne limităm să vă întrebăm ce s-a făcut, ci și cum, de ce, ce am putea să facem pentru a îmbunătăți și mai mult lucrurile împreună. Vrem să vedem care sunt punctele noastre forte și punctele noastre slabe, să vedem care sunt oportunitățile și provocările cu care se vor mai confrunta șefii de state și de guverne. Este clar că obiectivul strategiei UE 2000, obiectivele strategiei europene UE 2020 nu pot fi atinse decât împreună. Această idee a căutării de energii regenerabile în Europa a generat mai mult de 300 de mii de locuri de muncă în sector. Energiile regenerabile, vehiculele electrice, tehnologiile bateriilor și uh, creșterea eficienței energetice, reprezintă sectoarele cele mai importante care vor impulsiona creșterea economică în viitor. Acestea se vor dezvolta în conformitate cu politicile care de multe ori își au bazele la nivel regional. Răspunderea noastră, doamnelor și domnilor, nu ține doar de o răspundere politică, ci și de cea financiară. De aceea, rolul regiunilor și orașelor în momentul în care încercăm să reducem schimbările climatice și să ne adaptăm la acestea, este foarte important, deci rolul uh, autorităților locale și regionale este foarte important atunci când vorbim și despre bugete. Între 2007 și 2013, suma totală destinată programelor de mediu s-a dublat față de perioada anterioară și am ajuns la 100.000 de milioane de euro, adică la 30% de investiții. S-a investit în tratarea apei și deșeurilor, în um, reducerea contaminării, în inovarea ecologică, în um, problemele de mediu cu care se confruntă companiile, regenerarea urbană și rurală și în ecoturism. S-au alocat mai mult de 9 miliarde de euro pentru susținerea energiilor regenerabile și a eficienței energetice. În plus, trebuie să subliniem faptul că modificarea normelor pentru Fondul European de Dezvoltare Regională are în vedere tocmai energiile regenerabile în locuințe și se bazează pe o inițiativă coordonată a Parlamentului European și Comitetului Regiunilor din care faceți parte mulți dintre dumneavoastră cei prezenți astăzi aici. În cadrul politicii europene de coeziune după 2013, trebuie să facem investiții importante în infrastructurile ecologice și trebuie să dăm răspunsuri politice adecvate schimbărilor climatice, astfel încât să ținem cont de posibilitatea calculării unor noi indicatori de durabilitate atunci când uh, este vorba de banii Uniunii Europene. Dacă suntem ecologici și acționăm la nivel local, ne propunem ca obiectivul uh, viitoarei uh, strategii UE 2020 să țină cont uh, la rândul său de toate acestea și de asemenea și bugetul Uniunii Europene să țină cont. Doamnelor și domnilor, participarea regiunilor și orașelor în această luptă împotriva uh, schimbărilor climatice este indispensabilă pentru că jumătate din populația mondială trăiește în orașe și 80% din consumul energetic se face în orașe. Importanța crucială a acțiunilor locale și regionale împotriva schimbărilor climatice a fost deja demonstrată ținând cont de proiectele de bune practici într-un mare număr de domenii, transporturi, locuințe, edificii publice, iluminat public și infrastructuri publici sau gestionarea deșeurilor. Așa cum spuneam, și sigur există și foarte multe alte domenii care țin de răspunderea autorităților locale și regionale în toate aceste domenii, mulțumită eforturilor locale și regionale, s-a ajuns la reduceri importante în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon și la economii de energie semnificative în condițiile în care deja multe regiuni um, produc energie pe bază de energii regenerabile într-un uh, depășind obiectivul Uniunii Europene. Noi considerăm că municipalitățile, uh, administrațiile locale sunt agenți cheie în acest domeniu pentru că sunt implicate în numeroase activități legate de autorizații, de achiziții, de producție, de consum al energiei. Și de aceea această inițiativă trebuie să fie extinsă. Trebuie să permitem participarea tuturor autorităților naționale și regionale care sunt competente în ceea ce privește gestionarea energiei. Și dincolo de dimensiunea europeană a acestor acțiuni, Comitetul Regiunilor consideră că există o mare oportunitate în asocierea într-o mai mare măsură cu țările din afara Uniunii Europene. De anul trecut încoace, COR-ul a întreprins diverse acțiuni pentru a Eh, intra în contact cu conferința primarilor din Statele Unite. În acest sens pot să vă spun că Comitetul Regiunilor va putea în curând să trimită primarilor americani o propunere de cooperare între pactul nostru și conferința americană a primarilor pentru a promova interschimbul de bune practici. În paralel, încercăm să creăm, în colaborare cu Comisia Europeană, un portal pentru cooperare descentralizată cu obiectivul de a promova proiecte între autoritățile locale ale Uniunii Europene și țările în curs de dezvoltare. Împreună cu celelalte instituții ale Uniunii Europene, Comitetul Regiunilor va intensifica activitățile sale legate de schimbările climatice și de eficiența energetică. De fapt, în februarie 2010 am înființat o nouă comisie prezidată de primarul orașului Malmö, care se ocupă exclusiv de politicile în domeniul mediului, de schimbările climatice și de energie. Și voi încheia, dragi colegi, invitându-vă pe toți Mm, semnatarii pactului primarilor să utilizați Comitetul Regiunilor ca o platformă a dumneavoastră pentru comunicare și pentru dezvoltarea politicilor dumneavoastră. Pur și simplu, casa noastră este casa dumneavoastră și suntem dispuși să ne dublăm eforturile astfel încât vocea Europei locale și regionale să se facă auzită trebuie să gândim global și să acționăm pe plan local. Aceasta este o opțiune valabilă. Trebuie să acționăm la toate nivelurile de guvernare și să ne coordonăm eforturile în mod coerent și eficient. Și nu încape niciun dubiu, din punctul meu de vedere, că voința exprimată de dumneavoastră cu siguranță ne va conduce spre atingerea acestor obiective care sunt dificil de atins, dar nu imposibil. Felicitări tuturor și vă mulțumesc! Muchas gracias a usted, señor Valcárcel Siso. Mulțumesc, domnule Valcarcel Siso. Acum suntem încântați că se află alături de noi uh, președintele comite, Comisiei ITRE. E vorba de domnul Herbert Royal. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnilor și domnilor, bine ați venit uh, la Parlamentul European. Eu Trebuie să fiu foarte uh, concis pentru că mi începe ședința și trebuie să merg. Uh, orașele cuprind cele mai, cei mai mulți oameni și consumă cea mai multă energie. Acest lucru este foarte clar și de aceea uh, trebuie să facem uh, cât mai mult uh, pentru a reduce consumul de energie în orașe. Mai ales uh, Comisia de Energie și Industrie salută eforturile uh, dumneavoastră de a fi pionieri și de a, dea, de uh, a da exemplu de idei bune în acest sens. Pe 10 februarie 2009 uh, s-au uh, semnat primele rezoluții de către primari și astfel a crescut acest pact și acum am ajuns la un număr impresionant. Politica energetică este foarte importantă în Uniunea Europeană și este reflectată și în tratatul de la Lisabona. Există, deci, un cadru juridic adecvat pentru inițiativele în acest uh, domeniu, iar Parlamentul, în ultimul timp, a susținut un număr foarte mare de inițiative care ajută orașele la aplicarea unei, energie, unei politici energie, energetice durabile. Foarte pe scurt, e vorba de programe pentru competitivitate, susținerea uh, firmelor de energie locale, de asemenea inițiativă de susținere a energiei locale și uh, ajutoare financiare pentru pregătirea unor programe de investiții în proiecte durabile de energie. De asemenea, uh, planuri strategice pentru tehnologii inovatoare în domeniul energiei, de asemenea sisteme uh, de transport energetic și reabilitare energetică în, la clădiri. Uh, la noi s-au uh, susținut investiții în acest domeniu pentru că și economia locală are de profitat de pe urma acestora. Noua directivă în legătură uh, cu eficiența energetică a clădirilor este un pas uh, important înainte și aici autoritățile locale au un mare rol de jucat. Știm foarte bine asta în Parlamentul European, de aceea salutăm inițiativa dumneavoastră și uh, încercăm să o susținem și de aceea ne bucurăm că sunt multe uh, orașe semnatare, dar și că există mereu noi idei, propuneri și uh, impulsuri pentru uh, Uh, discuțiile de viitor. Vă urez o după amiază foarte interesantă și vă mulțumesc pentru atenție. Uh, mulțumesc, domnule Royal. Îmi pare rău că ați fost uh, presat de timp. Acum avem un scurt material video pentru a vă arăta ce s-a întâmplat de când am ajuns aici pentru prima dată, să vedem ce s-a întâmplat în orașe în, și în regiuni pentru a reduce emisiile de când am semnat anul trecut pactul primarilor. Să vedem deci materialul video. colleagues and to meet friends to be encouraged by others and maybe I could also encourage people uh, by Vreau să mă întâlnesc cu colegi și prieteni. That, um, important, it is important to work together and to learn from each other. Parce que c'est important où les villes prennent la parole, les villes s'expriment sur le dérèglement climatique. Et nous le disons parce que nous avons l'expérience Iată, inițiative din uh, diverse orașe, nu sunt chiar toate. Suntem încântați să avem atât de mulți reprezentanți din atâtea localități și regiuni uh, din continent, de pe continentul nostru. Acum uh, vom da cuvântul pentru a auzi care sunt exemplele orașelor și regiunilor dat fiindcă avem un program foarte încărcat pentru a ne asigura că toți au același tratament, vom limita timpul la 5 minute pentru fiecare intervenție, astfel încât să nu există discriminare și există aici uh, și un cronometru, veți vedea când vă expiră timpul și Romina va veni să vă indice dacă depășiți timpul să vă grăbiți să ajungeți la sfârșitul intervenției. Ar fi foarte bine dacă am reușit să ne încadrăm în cele 5 minute pentru fiecare. Începem acum cu domnul Antonio Costa, primarul Lisabonei. Bine ați venit! În momentul în care începeți să vorbiți, începem și cu cronometrul. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, stimați cetățeni europeni, înainte de a continua intervenția mea, trebuie să îi uh, să le urez în italiană bun venit colegilor din Italia. Mă bucur foarte mult să văd uh, că sunteți atât de numeroși astăzi. Sejamos claros 72% din populația Uniunii Europene locuiește în orașe. Acestea sunt responsabile cu 70% din emisiile de gaze cu efect de seră. Deci, e foarte simplu. În orașe se va câștiga sau se va pierde uh, bătălia cu marea provocare acestui secol. Combaterea schimbărilor climatice este uh, o provocare care trebuie să ne mobilizeze pe toți la toate nivelurile de guvernanță. Și cu toate dificultățile acționării globale cu care s-a confruntat summitul de la Copenhaga, e important să acționăm la nivel local, pentru că astfel vom putea genera schimbare, vom putea prin planificare urbană, planificarea consumului de energie și producție de energie și prin eficiența energetică îmbunătățită pentru clădiri vom putea uh, să ne ducem uh, contribuția. Desigur, avem și provocări în calitate de primar, dar strategia de la Lisabona privind uh, energia și mediul este baza pentru strategia triplă a Uniunii Europene pentru 2020 cu obiective ambițioase, asigurându-se că cetățenii vor putea monitoriza progresul înregistrat, astfel încât până în 2013 să putem ajunge la o reducere de 9% a emisiilor de dioxid de carbon față de anul 2002. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să ne concentrăm pe patru programe fundamentale. În primul rând, planificarea urbană trebuie să dăm prioritate absolută regenerării urbane și reabilitării clădirilor. Trebuie să uh, combatem extinderea necontrolată a, a orașelor care obligă pe oameni să părăsească orașele. Trebuie să îmbunătățim eficiența energetică și să reabilităm termic clădirile există un cadru de reglementare european în acest sens. În al doilea rând, trebuie să îmbunătățim în mod semnificativ consumul de energie, reducând consumul cu uh, iluminatul public și, și la semafoare, de exemplu, având o tehnologie mai bună, uh, o monitorizare mai adecvată și adaptându-ne la nevoile reale. În al treilea rând, Trebuie să încercăm să producem electricitate din surse regenerabile, cum ar fi energia solară. Ținând seama de faptul că avem uh, în Uniunea Europeană multe ore de lumină solară. Trebuie să ne concentrăm pe utilizarea acestei energii în uh, clădirile uh, municipalităților. În La Lisabona, autoritățile uh, municipale au uh, redus trans- energi- consumul de energie cu transportul. Noi suntem parteneri pentru uh, producerea unor uh, mașini electrice, iar până anul viitor vom avea 1300 de locuri uh, unde se pot încărca mașinile electrice care vor face parte din sistemul uh, rutier național. De asemenea, uh, ne îmbunătățim eforturile pentru a reduce flota noastră de automobile și situația economică din Europa în momentul de față ne dă posibilitatea să ne sporim eforturile în acest sens. De aceea, în programul uh, în uh, programarea viitoare a fondurilor trebuie să ne ocupăm și de regenerarea urbană și de mobilitate. Dacă vom face acest lucru, probabil că ne vom fi confruntat cu succes cu această provocare și ne vom fi atins obiectivele în beneficiul întregii omeniri. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc, domnule Costa. Ați fost uh, un precedent uh, admirabil, ați vorbit exact 5 uh, minute. Acum urmează domnul Robert Winter din partea orașului Glasgow. colegi primari, distinși oaspeți, doamnelor și domnilor, um, Glasgow este cel mai mare oraș din Scoția și al treilea ca mărime din uh, Regatul Unit și ne vom juca și nou, noi rolul în reducerea la minimum și adaptarea a schimbării climatice. Glasgow a aderat la acest pact în august 2009 și este încântat să se afle într-o rețea de orașe inovatoare din întreaga lume. De la semnarea pactului, Glasgow a depus multe eforturi pentru a reduce emisiile de carbon în orașul nostru. Haideți să uh, vă dau un exemplu despre aceste eforturi. Noi am încercat să ne combinăm acest obiectiv uh, cu um, căutând în același timp o creștere economică, ceea ce a însemnat că trebuie, a trebuit să reducem intensitatea emisiilor de carbon uh, și să îmbunătățim eficiența energetică. Anul trecut, guvernul scoțian a stabilit unele dintre cele mai ambițioase ținte la nivel mondial pentru reducerea gazelor cu efect de seră, iar noi în Glasgow am contribuit la îndeplinirea acestor ținte un oraș Glasgow durabil um, dorește să lucreze în parteneriat cu sectorul public și privat pentru a deveni unul dintre cele mai durabile orașe. Acest lucru nu înseamnă uh, să ne plafonăm la o țintă de reducere de 30% în termen de zece ani, ci să creăm uh, investiții majore, uh, locuri de muncă pe termen lung, să reducem penuria de combustibil uh, și să susținem dezvoltarea unui uh, sector uh, al tehnologiei energetice uh, ecologice care vor contribui la regenerarea comunităților noastre. Glasgow emite în prezent puțin peste 4 milioane de tone de dioxid de carbon pe an legate folosirea de energie. Pe măsură ce înregistrăm progrese, noi dorim uh, să reducem consumul de energie. Uh, Crearea unui plan esențial în domeniul energiei ne va oferi un cadru amplu pentru dezvoltarea viitoare a infrastructurii energetice a orașului și pentru gestionarea cererii de energie. Se identifică uh, cererea de energie curentă în oraș și se dezvoltă un program integrat pentru proiecte publice și private um, și se vor include aici electricitatea, încălzirea și transporturile. Planul se va concentra asupra uh, oportunităților care sunt realizabile și viabile din punct de vedere financiar. Noi vom uh, gestiona și monitoriza abordarea integrată a orașului față de gestiunea emisiilor de carbon. Uh, după cum știți, orașele dispun uh, de uh, instrumentele necesare pentru a dezvolta proiecte viabile, pentru a atrage investiții și pentru a uh, asista la implementarea unor soluții strategice. Un parteneriat integrat între principalii actori dintr-un oraș este singura soluție posibilă. Noi acum implicăm reprezentanți de nivel înalt uh, din cadrul Consiliului Local și reprezentanții ai universității, ai companiilor de utilități și ai altor companii, ceea ce ne permite să dezvoltăm sinergii care ne permit să folosim cât mai bune resursele pe care le avem la dispoziție. Dorim uh, să implementăm un program pentru a influența comportamentul cetățenilor noștri, să implementăm sisteme mai bune de gestiune a energiei, rețele inteligente. Dorim să construim sisteme pentru a transforma uh, deșeurile municipale în biogaz, să dezvoltăm un sistem de încălzire pentru cinci zone din oraș, să folosim mai mult biogazul și vehiculele electrice Uh, Consiliul Local dorește să stimuleze investițiile în domeniul privat și dorește să aibă o abordare strategică care să accelereze îndeplinirea obiectivelor durabile și să intensifice impactul proiectelor individuale. Fără implicarea Consiliului Local, această viziune ar fi fragmentată și nu s-ar îndeplini obiectivele legate de reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Uh, Așa se asigură un nivel mai ridicat de protecție pentru cetățeni și consumatori și se vor înregistra progrese uh, de exemplu, prin uh, construcția a 1000 de unități, a 1000 de locuințe care vor, uh, vor emite cu 90% mai puțin dioxid de carbon. Vă rog să nu înțelegeți greșit, Glasgow și Scoția în ansamblu privesc amenințarea schimbării climatice ca pe una foarte gravă și ne-am angajat să reducem emisiile de dioxid de carbon. Astăzi, orașul nostru um, se bucură să participe la parteneriate și transmite următorul simplu mesaj că nu putem să ne îndeplinim obiectivele decât dacă transmitem acest mesaj uh, și dacă implicăm pe toți cei care trăiesc, investesc și lucrează în orașele noastre. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, mulțumesc foarte mult! A fost uh, primarul orașului Glasgow. Doamnelor și domnilor, uh, ne-am fi, am fi fost bucuroși să-l avem printre noi pe domnul Imer Costello, primarul uh, orașului, de pe doamna Imer Costello, primarul orașului Dublin, dar din păcate un nou nor de cenușă vulcanică s-a uh, îndreptat spre Irlanda, de aceea nu a putut să călătorească astăzi aici, dar a înregistrat pentru noi un mesaj în această dimineață. I'm really sorry that I can't be with you this afternoon as the volcanic ash has prevented me. Uh, stimați colegi, îmi pare rău că nu pot fi alături de dumneavoastră în această după masă, dar uh, sunt bucuroasă să vă explic care a fost experiența orașului nostru de la uh, semnarea pactului. Suntem foarte mândri de modul în care am elaborat un plan concret uh, uh, într-o perioadă atât de scurtă. Um, viziunea noastră pe termen lung cuprinde clădiri inteligente și un comportament inteligent. Avem un uh, plan de acțiune privind energia durabilă care prevede introducerea unor uh, uh, clădiri care sunt neutre din punctul de vedere al emisiilor și consumă puțină energie, ceea ce ar putea să ducă la o scădere a emisiilor orașului cu 50%. De exemplu, noul Centru pentru Convenții din Dublin va fi recunoscut ca primul centru de conferințe internaționale al cărui impact asupra uh, șantierului și a uh, mediului este egal cu zero. Asta pentru că se folosește un uh, nou ciment special care fără emisii și prin faptul că s-a investit în credite de carbon. Planul de acțiune al orașului subliniază modul în care un miliard de euro uh, economii de energie se, pot, se poate realiza până în 2020. Acest lucru va cuprinde economii de 450 de milioane de euro prin izolarea pereților și podurilor, peste 400 de milioane de euro prin uh, înlocuirea uh, boilerelor, 70 de milioane prin înlocuirea ferestrelor și 88 de milioane de euro prin um, sisteme de iluminat cu consum redus de energie. După cum vă spuneam, se mai pot obține 600 de milioane de euro de către uh, cetățeni dacă abordează un comportament mai responsabil, cum ar fi uh, stingerea luminilor sau a aparaturii electrice când nu este folosită. De asemenea, Dublin uh, a deschis primul, prima parcare durabilă anul trecut cu uh, pardon, primul parc durabil um, la fel um, uzina de apă din Roundwood uh, produce 90 de kW de electricitate de, de la o nouă turbină, hidroturbină inovatoare. Acestea reprezintă oportunități foarte bune pentru crearea de locuri de muncă. În funcția mea de uh, primar al orașului Dublin am uh, instituit o comisie pentru ocuparea forței de muncă și cred că renovarea durabilă și reutilarea vor fi factori cheie în stimularea uh, creșterii numărului de locuri de muncă. există o posibilitate care le permite um, uh, firmelor de construcții să se implice în diferite proiecte energetice. Dorim să stimulăm uh, economia ecologică. Uh, Asociația Codema a stabilit parteneriate cu țări din Europa de Nord-Vest pentru a crea o rețea de, um, de firme de renovare durabile prin intermediul unor IMM-uri din întreaga Europa de Nord-Vest. Se ia oferă formare și servicii de susținere inovatoare pentru IMM-uri, precum și schimb de informații și de expertiză. Proiectul va contribui de asemenea la îmbunătățirea competitivității și la găsirea de soluții eficiente pentru uh, orașe cu emisii reduse. Green Nova Uh, ajuta uh, firmele locale să participe cu succes la uh, licitații de proiecte. Codema a primit finanțare din partea Fondului European de Dezvoltare Regională. Prin legătura cu alți parteneri europeni și prin consolidarea angajamentului nostru față de inițiative cum este Pactul Primarilor, putem lucra împreună și putem consolida economia verde a Europei. Mulțumesc foarte mult, a fost uh, doamna primar a orașului uh, Dublin, care nu a putut să participe aici. Uh, acum îl, îl invităm pe domnul Gianni Alemano, primarul orașului Roma. Fiți binevenit, vă mulțumesc! Non posso non cominciare il mio intervento salutando i tantissimi. Voi incepe și eu uh salutând uh, mul- numeroși primari italieni care sunt prezenți astăzi aici. Văd, da, deci, uh, că toți ne dăm seama cât de important uh, cât este de importantă protecția mediului și clima și energia și cred că acest pact al primarilor poate să fie un exemplu pentru Uniunea Europeană și pentru toate guvernele naționale putem fi în avangardă la reînnoirea modelului de producție ecologică. Și asta nu pentru că suntem în contact direct cu cetățenii, suntem în prima linie, ci pentru că în sistemele urbane există posibilitatea de a realiza mai bine această modificare. Atunci când vorbim de producție, probabil că e dificil și costisitor și e problematic din punct de vedere al competitivității să reducem emisiile și să fim mai eficienți energetic. Dar în orașe acest lucru poate deveni avantajos. De aceea orașul Roma, în unanimitate, pe 18 iunie 2009 a adoptat aderarea la acest pact și am stabilit un raport direct cu Jamie Rifkin și cu întregul personal care susțin revoluția industrială. Credem că în sectorul energetic, al transporturilor și al construcțiilor nu putem doar uh, obține uh, rezultate spectaculoase în domeniul mediului, ci putem revigora sistemul urban și țesutul urban. Știți, Roma e un oraș foarte uh, complex, dar credem că doar dacă găsim un model de economisire energetică pentru fiecare casă în Roma uh, vom putea uh, câștiga. Trebuie să economisim energia și să folosim energie din surse regenerabile și pe străzi. Trebuie să avem transporturi durabile și să adoptăm mașinile electrice în mod obligatoriu în centrul istoric. Nu vom putea proceda altfel în, la Roma decât cu un salt cultural și tehnologic. În ceea ce privește rețelele inteligente, cred că trebuie să se facă aceste rețele inteligente, smart grid, astfel încât consumatorii să, cetățenii să nu fie doar consumatori, ci și producători de energie, astfel încât să avem un model comunitar adevărat. Aceasta este ideea care ne uh, animă să aderăm la acest pact. În ceea ce privește resursele, noi credem că, de fapt, impulsurile pe care le dăm regulamentele și stimulentele trebuie să facă astfel încât adoptarea noilor sisteme să fie eficientă și economică. De exemplu, la iluminatul public, utilizarea LED-urilor ne-a uh, economisit uh, pe toate planurile. Apoi, în domeniul agricol, pentru că și noi avem uh, uh, avem agricultură în zona Romei uh, și acolo se pot face economii importante. De aceea solicit Comisiei și Parlamentului să ia seama de faptul că e nevoie de stimulente astfel încât obiectivele pentru 2020 să fie atinse și fiecare ban investit la nivel local uh, poate într-adevăr să aducă roade și rezultate extraordinare, pentru că doar de acolo putem fi în avangarda Europei. Mulțumesc! Dacă mai doriți, mai aveți un minut. Mulțumesc mult, domnule primar. Um, uh, domnilor și domnilor, mulți dintre dumneavoastră au uh, transmis prietenilor de la Parlamentul European documentele semnate. Dacă nu uh, aveți uh, astfel de documente, puteți să le păstrați încă și la sfârșit oricum vom avea o fotografie cu toată lumea când semnează acest document. Acum dau cuvântul doamnei Detelina Nicolova, primar al orașului Dobrici din Bulgaria. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги кметове. Doamnelor și domnilor, colegi primari, am semnat pactul primarilor în noiembrie 2008. Eram atunci uh, membră a Comitetului Regiunilor și Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat la ceremonia de astăzi pentru a, vorbi, a vă vorbi despre politica energetică a orașului nostru. Orașul Dobrici este fondator și membru local important în rețeaua locală a autorităților pentru energia și eficiența energetică. Am început de jos cu un centru de informare în domeniul energetic și apoi am atras mulți experți, am dezvoltat un model specializat pentru monitorizarea utilizării de energie în toate clădirile publice. De asemenea, am participat uh, la proiectele finanțate de Fondul Global pentru Energie și, în acest sens, am uh, oferit consultanță cetățenilor și companiilor în ceea ce privește cum anume pot să economisească energia. Primul program a acoperit perioada 2001-2007. Rezultatele acestui program sunt următoarele. Am reușit să conectăm toate clădirile publice ale municipalității la rețeaua de energie eficientă. Am um, îmbunătățit iluminatul public, astfel încât acum facem economii de energie. Am făcut același lucru și în um, multe școli și grădinițe. Uh, al doilea program este în derulare în perioada 2008-2013, iar Dobrici reprezintă o municipalitate pilot în mai multe proiecte. De exemplu, renovăm un uh, bloc de apartamente pentru familiile dezavantajate din punct de vedere social. Acest uh, bloc va fi un bloc eficient energetic. Apoi uh, participăm la un parteneriat bulgaro-norvegian pentru a învăța mai multe despre sursele de energie regenerabilă și pentru a reduce emisiile de gaze în zona Mării Negre. De asemenea, ne-am angajat în parteneriate public-private pentru remodelarea clădirilor și am luat parte și la programul Energia inteligentă pentru Europa, program susținut de Comisia Europeană. În anul 2010, Dobrici a primit în cadrul programului european Green Light o distinție și în martie anul acesta am primit uh, și premiul întâi la concursul internațional legat de gestionarea energiei. Acum, provocările cu care ne confruntăm se referă la determinarea amprentei noastre ecologice. Încercăm să instalăm niște sisteme de calcul pentru a vedea cât de mari sunt emisiile noastre, astfel încât după aceea să putem lua măsuri Angajamentul nostru este acela de a deveni un model de oraș european cu un consum energetic mic și cu emisii de dioxid de carbon reduse. Dacă lucrăm cu toții împreună, dacă împărtășim experiențele noastre și învățăm unii de la alții, sunt convinsă că vom reuși să ne atingem obiectivele. și cred că Europa va deveni independentă energetic. Acesta cred că este modul în care trebuie să acționăm pentru a salva planeta și pentru a uh, ajuta generațiile viitoare. Mulțumesc doamnei Nicolova. Acum uh, trecem uh, la franceză. Ne bucurăm să avem printre noi pe fosta ministră uh, Uh, a mediului din Franța, care acum este a orașului Montreuil, doamna Dominique Voinet. Doamnelor și domnilor, după Lisabona, după Dublin, după Roma, o să vă vorbesc nu despre o capitală, ci despre un oraș cu ceva mai mult de 100 de mii de locuitori. Specificitățile sale ilustrează angajamentul pe care ni-l luăm astăzi, acela de a concilia cerințele de mediu cu cele sociale. Montreuil cu siguranță atunci când auziți acest nume, nu vă gândiți la prea multe. Este un oraș cu o frontieră comună cu um, Parisul și care face parte din regiunea Saint-Denis. Probabil că nu vă spune nici asta foarte mult, dar în uh, toamna lui 2005 cu siguranță vă aduceți aminte despre acea gherilă urbană, pentru că imaginile cu mașinile în flăcări făceau turul lumii. Montreuil este un oraș uh, popular um, cu foarte multe naționalități diferite, ce a constituit întotdeauna un uh, oraș deschis pentru imigranții de peste tot din lume. Șomajul este mare, mii de familii um, se confruntă cu probleme legate de locuințe și problemele sociale sunt foarte mari. Dacă insist asupra acestor puncte, este pentru a nu fi surprinși atunci când vă voi spune că o mare parte din populație nu um, Mm, se gândește foarte mult la angajamentele pentru generațiile viitoare. Marea majoritate a locuitorilor orașului meu își pun problema dacă pot să plătească astăzi uh, um, chiria și școala copiilor. Noi le-am explicat faptul că dacă locuiesc în uh, locuințe neizolate și faptul că nu au acces la um, sănătate, la cultură, la divertisment, la transport, dacă um, nu facem niște alegeri politice, cei care sunt cei mai vulnerabili suferă. Marea alegere pe care am făcut-o noi este să nu renunțăm la dezvoltarea durabilă, pentru că noi considerăm că și ea poate să vină cu un răspuns la criza socială. Ne-am angajat la crearea, la, pe aproape un sfert din teritoriul comunei, pe 200 de hectare, a unui ecocartier, unul dintre cele mai vaste din Europa, și încercăm să înlocuim uh, o autostradă cu un tramvai acolo, o situație unică în Europa. Nu va fi vorba de un uh, ecocartier uh, nou um, și flamboyant în care să vină um, cei noi și oameni noi și bogați. Vom construi 3.000 de locuințe, din care 40% vor fi sociale. Noi echipamente școlare, sportive, cu materiale de calitate și cu confort în utilizare și eficiență energetică. 300 de metri pătrați pentru activitatea economică nouă nu vor reprezenta sediile marilor companii, ci sediile micilor companii care vor recruta local proiectul își înglobează și cartierele limitrofe în această um, idee de renovare cu ambiții ecologice și democratice. Dacă nu aș fi crezut că se poate face ceva în acest sens, n-aș fi semnat pactul și n-aș fi fost astăzi printre dumneavoastră. Dacă am făcut-o este pentru că am mers și eu la Kyoto, am fost um, printre miniștrii europeni care au negociat acel protocol. Și fac acest lucru și pentru că noi, primarii, suntem în prima linie zi de zi și trebuie să încercăm să reducem consumul energetic și emisiile de carbon. Trebuie să promovăm energiile regenerabile și să reconstruim orașele pentru a repara teribilele greșeli ale trecutului în domeniul urban. Suntem gata să ne angajăm alături de state și de Uniunea Europeană, dar așteptăm în schimb ca statele și Uniunea să creeze cadrul de reglementare financiar și fiscal necesar pentru a ne putea realiza proiectul. Mă gândesc la dreptul la experimentare, la dreptul la inovare, care sunt inexistente sau aproape inexistente într-o țară ca a mea, care are o tradiție normativă și reglementaristă, dar avem nevoie și de legi și de bugete care să ne permită să realizăm programe de mare amploare și să finanțăm proiecte care să fie benefice pentru cât mai mulți, să meargă mai departe de experimentarea simbolică și să devină drept proiectul comun și norma oricărui proiect urban. Nu mai este momentul să luăm măsuri cu jumătate de normă, trebuie să facem față vitezei cu care ni se epuizează resursele, cu care se degradează situația economică și socială a zeci de milioane de locuitori din Europa. De aceea sunt convinsă că trebuie și putem să răspundem acestor provocări în același timp cu proiecte urbane noi și vreau să demonstrez acest lucru cu orașul meu alături de ceilalți semnatari ai pactului. Trebuie să transmitem acest mesaj. Contăm pe dumneavoastră, domnule președinte al Uniunii, al Comisiei și domnule președinte al Parlamentului, pentru a ne da mijloacele necesare în această luptă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Dominic Voinet, pentru angajamentul de care dați dovadă. Iată, aveți uh, un uh, o broșură despre motrăi. Vă mulțumesc! Voiam să vă spun că în aproximativ o oră, doamnelor și domnilor, vom face fotografii cu toată lumea atunci când semnează documentul, așa că nu trebuie să plecați din sală foarte mult, pentru că avem nevoie de fotografiile finale. Toată lumea trebuie să apară în fotografie atunci când semnează documentul. Acum, în legătură cu structurile de susținere, mulți reprezentanți ai acestora sunt astăzi aici, fie că este vorba despre regiuni, despre provincii, despre rețele de autorități locale care ajută orașele cu asistență tehnică, mai ales ajută orașele mai mici. După cum știți, există aproximativ 170 de mii de orașe care au semnat acest pact și multe sunt ajutate de aceste structuri de susținere. Acum vă dau un, un spot despre aceste structuri de susținere. colleagues and to meet friends and to be encouraged by others and maybe I could also encourage uh, by our experiences. Dragi colegi,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 Domnilor și domnilor, a fost o greșeală. Acum se pune filmulețul despre structurile de susținere. Nici acesta nu este cel bun, dar iată, până la urmă am reușit. Mulțumesc, iată că am reușit să vedem uh, filmulețul uh, potrivit până la urmă. Aplauze pentru structurile de susținere care se află alături de noi. Acum vom da cuvântul președintelui Comitetului Regii din Parlamentul European, doamna Danuta Hübner. Vă mulțumesc uh, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Vă rog să o aplaudați. Uh. Ladies and gentlemen, dear... Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, îmi face mare plăcere să văd uh, atât de mulți uh, cunoscuți din momentul de pe vremea de când eram comisar pentru politici europene. Astăzi vreau să salut pactul primarilor și angajamentul dumneavoastră de a îmbunătăți utilizarea energiei și um, eficiența energetică pactul primarilor reprezintă o altă dovadă pentru mine că toate nivelurile de administrare european, național, regional și local trebuie să fie implicate în interesul uh, stabilirii de politici regionale clare și cred că angajamentul de care dați dovadă astăzi aici arată în mod clar pentru toată lumea că UE 2020 poate reprezenta un plan de succes pentru o Europa mai bună doar dacă orașele europene își însușesc această strategie. Oamenii de știință trag semnalul de alarmă în legătură cu schimbările climatice și sute de mii de consumatori intră pe piață tot timpul, au nevoie din ce în ce mai mult de resurse, de aceea angajamentul nostru este tot mai important. În formularea de soluții ne dăm seama că toate aceste provocări aduc după ele și oportunități. Schimbările climatice ghidează tranziția europeană către economii cu emisii mici, dar în același timp permit și crearea de noi locuri de muncă. În această sală știm cu toții că acțiunile legate de adaptările privind schimbările climatice și de reducere precum și crearea de locuri de muncă, pot să înceapă să demareze în orașe și mult s-a făcut deja în zonele urbane, însă orașele mai au încă multe de învățat unele de la altele atunci când își pun cunoștințele la oaltă și am discutat acest lucru acum două luni la Barcelona. Cooperarea nu este necesară doar din cauza creșterii potențialului și capacităților, dar și din cauza naturii complexe a provocărilor care pot să fie mai bine um, realizate împreună. Acest pact al primarilor poate să aibă o valoare adăugată foarte importantă. Sunt convinsă că bătălia cu schimbările climatice va fi um, câștigată sau pierdută la nivelul orașelor. Dumneavoastră luați decizii zi de zi care au un impact asupra emisiilor de dioxid de carbon. Dumneavoastră hotărâți asupra încălzirii din clădiri și asupra tehnologiilor, asupra transportului urban asupra utilizării terenurilor, toate aceste decizii au un impact direct asupra emisiilor de dioxid de carbon. Și este nevoie și de expertiză pe plan local pentru a evalua modul în care este utilizată energia într-un oraș sau într-o regiune și pentru a vedea dacă măsurile la nivel local sau regional sunt implementate așa cum trebuie. Tot la nivelul orașelor se creează locuri de muncă și au loc inovări de care ar trebui să profităm. Cetățenii de astăzi intră în contact cu autoritățile locale de la care așteaptă tot mai mult răspunsuri eficiente pentru a răspunde provocărilor globale. Pe de altă parte, este foarte important ca răspunsurile locale să joace și ele un rol pe lângă eforturile făcute la nivel național și european puterile și competențele sunt tot mai împărțite, disipate între diferitele niveluri de guvernare și toate autoritățile trebuie să joace un rol în ceea ce privește modelul de creștere european. Trebuie să alegem exact nivelul de acțiune cel mai potrivit și în Uniunea Europeană putem spune cu încredere că nivelul local și regional, intervențiile de la acest nivel sunt decisive pentru schimbări dinamice, crearea de locuri de muncă, eficiență energetică, pentru aducerea în comun a diferiților actori. Orașele nu sunt singure în această încleștare, în lupta cu provocările de astăzi. Au voința politică să semneze pactul primarilor, dar nu au întotdeauna resursele necesare. De aceea, structurile de susținere sunt foarte importante și îmi dau seama că acestea trebuie să contribuie la buna implementare a pactului și la creșterea impactului acestuia ele trebuie să asigure și o cooperare instituțională mai bună și o mai bună guvernare și să conducă la creșterea legăturilor cu instituțiile europene. Structurile de susținere Printre acestea se numără și politica de coeziune europeană, care are în vedere creșterea durabilității și, printre altele, și lupta împotriva schimbărilor climatice. Toate orașele sunt uh, beneficiare potențiale a finanțării europene. Aveți uh, programe care uh, duc la schimbarea de experiențe. Există și Jessica și Urban One uh, și tot felul de alte programe. Știu că timpul mă presează, încerc să ajung la sfârșit. Politica de coeziune se referă și la reabilitarea uh, zonelor urbane contaminate mm, și așa mai departe. Pentru dezvoltarea urbană, pentru perioada actuală, există peste 20 de miliarde disponibile, de aceea vă încurajez să explorați posibilitățile și să utilizați toate instrumentele din politica europeană de coeziune. Sunt convinsă că în viitor politica de coeziune va juca un rol și mai important în mobilizarea actorilor locali locali și regionali pentru a contribui la dezvoltarea uh, europeană. În fine, încă două fraze Sper că nu mănânc timpul cuiva care nu este prezent aici, dar vreau să vă spun că sunt absolut convinsă că Uniunea Europeană uh, va continua să susțină orașele și eforturile dumneavoastră de a vă schimba mediul într-unul competitiv și durabil. Vom continua să fim alături de dumneavoastră și vreau să vă asigur în numele Parlamentului European și a Comisiei Regi că vom veni cu un mesaj foarte clar în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, în uh, ceea ce privește politica de coeziune. Vă mulțumesc foarte mult! Îmi pare rău că vă presez, dar mai avem cam 25 de minute până când trebuie să semnăm. Vă spuneam că Barcelona are un președinte al guvernului local, Antoni Foghemoia, îl invităm să vorbească. Muy buenas tardes. Bună ziua, domnilor și doamnelor primari, reprezentanții ai guvernelor locale, reprezentanții ai instituțiilor europene, doamnelor și domnilor, fără niciun dubiu, pentru toți cei care suntem aici, schimbările climatice reprezintă o dovadă științifică clară, un fapt cert și probabil că reprezintă și una dintre provocările majore cu care se confruntă societatea actuală a secolului 21. Pentru că nu numai că presupun uh, modificări ecologice și de mediu importante, ci și modificări importante care duc la schimbarea echilibrului fragil din ceea dintre dezvoltarea umană, ecologică, economică din lume. Este vorba de o provocare foarte complexă, a căror, ale cărei termene și efecte nu sunt clare, dar cu siguranță că avem nevoie de răspuns pe termen lung, mediu și scurt. Suntem în fața unei probleme globale și nu este numai necesar, ci și indispensabil, să abordăm această problemă la toate nivelurile, cu siguranță și la nivel local. Astăzi, exact despre acest nivel vorbim aici. Avem nevoie de acorduri și de inițiative globale, internaționale, naționale în legătură cu această problemă uh, centrală pe agendele politice, dar avem nevoie și ca suma acțiunilor locale să abordeze această luptă pentru durabilitate și pentru viitor. Și astăzi și aici putem afirma cu satisfacție că guvernele locale sunt tot mai angajate în lupta împotriva schimbărilor climatice, că putem uh, să dăm dovadă de creșterea capacităților noastre pentru un viitor mai bun pentru noi și pentru generațiile viitoare. Pactul primarilor pentru energia durabilă reprezintă o inițiativă inovatoare și utilă pentru canalizarea acestui angajament al guvernelor locale. A acționa eficace în domeniul energiei și eficienței energetice și a colabora pentru dezvoltarea durabilă a orașelor și satelor noastre în luptă împotriva schimbărilor climatice este foarte foarte important. Este evident că în acest sens este nevoie și de structuri de susținere care să permită administrațiilor locale să aprofundeze inițiativele lor. Facilitarea cooperării municipale, lucruri în rețea și optimizarea resurselor publice, atât de limitate, presupune criterii de eficiență și de economie de scară. De aceea, guvernul local intermediar al comunității autonome și al provinciei Bar Barcelona a devenit prima structură care a susținut acest pact în anul 2008. Este vorba despre un acord global în care este nevoie de contribuția tuturor și a tuturor sectoarelor publice sau private și care pentru a fi eficient presupune lucruri în rețea. În acest sens, rezultatele celor peste 70, la, 70 de planuri de acțiune de energie durabilă care s-au um, elaborat în provincia noastră astăzi presupun lucrul în comun în ceea ce privește energia și eficiența energetică. Am încercat să formalizăm un acord um, semnat de BEI și alte entități financiare locale, astfel încât să putem pune în aplicare programe locale pentru a îmbunătăți eficiența energetică în orașele și satele din provincia noastră. Este o provocare pentru um, administrația noastră în plină criză. criză. Noi am susținut inovarea uh, presupusă de faptul că orașele și municipalitățile noastre să deruleze programe de eficiență energetică necesare pentru care nu aveau um, resurse tehnice specializate și nici finanțare. Pentru a putea face realitate aceste proiecte, noi am oferit asistență și susținere tehnică mm, și, uh, iar finanțarea am obținut-o prin uh, intermediul BEI. Disponibilitatea BEI care ne-a permis să mobilizăm aproape 500 milioane de euro în trei ani, a demonstrat angajamentul social de care a fost nevoie pentru a aborda aceste provocări. mulumită acestui acord, municipalitățile vor putea să se înscrie în proiecte noi și inovatoare pentru a îmbunătăi eficiena energetică, fără a se îndatora mai mult și cu costuri zero și vor face acest lucru cu două obiective. Primul, cu caracter ambiental, reducerea emisiilor de dioxid de carbon și uh, utilizarea pe mai mare scară a energiilor regenerabile. În al doilea rând, un obiectiv economic și social referitor la dezvoltarea sectorului empresarial și în generarea unor locuri de muncă, 6.000 de locuri de muncă noi. Cred că semnarea acestor noi municipalități din provincia noastră a pactului primarilor presupune un angajament în plus și sunt convins că acest pact al uh, primarilor va continua să obțină succese importante. Pactul este o dovadă a angajamentului, capacității de lucru și voinței de a derula proiecte în colaborare pe scară locală colaborăm cu toții la acest proiect global fundamental, lupta împotriva schimbărilor climatice. Și încă o dată, guvernele locale, de la orașele mari până la municipalitățile cele mai mici, nu suntem uh, singurii actori, dar suntem de fapt motorul acestei mari transformări de care este nevoie în lume. Mulțumesc! Uh, Acum o salutăm printre noi pe doamna director regional a regiunii, Asociației Regiunii uh, Stuttgart. Un aplauz pentru doamna director. Doamnelor și domnilor, regiunea Stuttgart reprezintă o structură de susținere pentru acest pact, pentru că Acțiunea, rasa de acțiune a fiecărui om uh, se extinde dincolo de uh, limitele comunei locale. Și știm că măsurile uh, pentru combaterea climei nu sunt suficiente doar la nivel comun, de comunal. Trebuie să avem o altă abordare mai generală, deși unele măsuri trebuie aplicate local. Schimbările climatice sunt o temă foarte complexă care trebuie abordată interdisciplinar la nivel uh, adecvat. De aceea trebuie să ne unim forțele pentru că trebuie să coordonăm măsurile supraregionale relevante și să există o strategie comună pentru actorii locali și pentru cei regionali acest lucru ar însemna să se aplice măsurile necesare și să se documenteze și să se evalueze rezultatele și apoi să se corecteze dacă este necesar. Și măsurile uh, diferă între, măsuri, între comunitățile mari și cele mici, uneori chiar foarte mult. Există uh, trebuie ca micile comunități să fie integrate, iar cele mai mari uh, trebuie să schimbe informații și experiențe cu celelalte regiuni și metropole. Regiunea Stuttgart are 197, 79 de uh, comune și are mai multe măsuri uh, pentru a combate schimbările climatice. Și vă dau trei exemple. În primul rând, Există atlasul regional al climei, care este un inventar al climei și care dă orientări strategice, ținând seama de uh, ce s-a întâmplat în landul nostru în acest domeniu. În al doilea rând, există o region, analiză regională în legătură cu riscurile privind schimbările climatice pentru orașe și pentru economie. Și aici um, Recent, uh, regiunea Stuttgart a fost desemnată regiune model pentru electromobilitate pentru clusterul de automobile de acolo. În al treilea rând, colaborarea în proiecte internaționale și în rețele internaționale înseamnă uh, schimb de informații, schimb de experiență și know-how în domeniul tehnologiilor verzi. Și aici aș menționa și regiunea parteneră uh, Northern Virginia din SUA proiectul GRIP, în care 15 metropole europene contribuie la o strategie împotriva uh, schimbărilor climatice pentru a schimb, uh, reduce uh, emisiile de gaze cu efect de seră până în 2050 cu 80% față de 1990. Pentru a avea succes în practică, cred că acesta, pactul primarilor, este un cadru ideal pentru a face schimb de experiență și pentru a vedea dacă uh, Uh, este drumul cel bun, cel pe care îl parcurgem. Eu sper că colaborarea dintre noi, între localități și regiuni, se va consolida cu această uh, ocazie pentru a avea un viitor cât mai bun. Vă mulțumesc! Mulțumesc că ați fost foarte concisă, vă mulțumim foarte mult. Acum o face plăcere să dau cuvântul uh, domnului Steinbach Nielsen, președintele Consiliului Regional uh, Zeeland din Danemarca. Tak for invitationen til at være med her i dag og for Mulțumesc uh, pentru invitația de a participa astăzi. Vă voi vorbi despre activitatea noastră privind uh, pactul primarilor în regiunea Zeeland din Danemarca. Uh, regiunea noastră uh, are ambiții înalte în ceea ce privește schimbarea climatică și avem și o bază temeinică pentru a ne îndeplini obiectivele. Proiectul nostru e foarte important. Vrem să devenim una dintre cele mai bune regiuni în ceea ce privește performanțele legate de climă. Un prim pas foarte important este o strategie climatică regională care a fost elaborată în parteneriat cu cele 17 municipalități din regiunea Zeeland. Prim, strategia noastră este prima de acest gen din Danemarca și astfel îndeplinim uh, sau susținem obiectivul european de a reduce emisiile de dioxid de carbon cu 20% în următorii 10 ani. Eh, regiunea Zeeland și partenerii municipali însă vor să meargă mai departe, vor să reducă chiar mai mult emisiile noastre de dioxid de carbon, de aceea am creat împreună o structură de susținere în conformitate cu pactul primarilor. Această structură a fost înființată tocmai pentru că mizăm pe cooperarea locală ca un instrument uh, important în fața provocării climatice. Astfel ne-am angajat împreună uh, absolut toți actorii pentru a extinde cooperarea uh, cât mai amplu posibil și încercăm să punem în rețea toate organismele vizate și cetățenii pentru că considerăm că dialogul la nivel local este un instrument foarte eficient. Angajamentul local reprezintă o soluție cheie în domeniul climei. Plecând um, de la bază, cooperarea mai, are mai multe șanse de a se extinde pe termen lung. Pactul în favoarea climei în regiunea noastră se concentrează asupra trei domenii pe care le-am menționat deja. Sunt trei domenii strategice. Am elaborat prima strategie în domeniul climei în Danemarca și uh, am, ne dorim ca uh, regiunea noastră să obțină rezultate foarte bune în Europa în acest sens. Mizăm și pe cooperare pentru ajutorare pentru a ne îndeplini obiectivele și Lucrăm în rețea în ceea ce privește elaborarea de studii și solicitarea de fonduri pentru a realiza investițiile necesare. Dorința noastră de cooperare este foarte puternică. Al treilea domeniu este cel al dezvoltării competențelor în ceea ce privește clima. Schimbul de bune practici joacă un rol foarte important în acest domeniu. E vorba de cunoștințe deținute la nivel local și regional pe care dorim să le obținem și e vorba de exploatarea rezultatelor de la nivel internațional. De exemplu, am uh, elaborat uh, planuri de acțiune și module de formare în ceea ce privește utilizarea energiei. Toate acestea se bazează pe pactul primarilor și reprezintă o modalitate prin care ne uh, reafirmăm acordul față de marile obiective în domeniul climatic. Vreau să vă spun că, în plus, vom uh, dezvolta o structură de susținere pe care o vom adapta în funcție de obiectivele tot mai ambițioase. Cooperarea în domeniul climatic la nivel local trebuie să fie în conformitate cu cea internațională în ceea ce privește strategiile, planurile de acțiune și activitatea cotidiană în regiunile noastre și alături de partenerii noștri. Sper că um, astăzi vom putea să promovăm și mai mult colaborarea locală și regională. Vă mulțumesc! Thank you, thank you very much indeed. Thank you. Mulțumesc foarte mult și acum președintele provinciei Chieti, domnul Enrico Clemente di Giuseppe Antonio. Fiți binevenit! Aveți foarte mulți prieteni în sală. Signore e signori, consentite... Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să mă gândesc un, la un mare protagonist al Europei, uh, din uh, la Aquila, oraș care a fost uh, afectat anul trecut de un cutremur puternic. În același timp, e o mare onoare și o răspundere pentru mine și pentru provincia Chieti, pe care o conduc și pentru Uniunea Provinciilor Italiane, italiene pe care o reprezint, să îmi aduc contribuția la această um, ocazie atât de solemnă. Într-o perioadă în care um, Europa pare a se confrunta cu una dintre crizele financiare cele mai importante din istoria sa, pactul primarilor reprezintă un semnal de coeziune și solidaritate de jos în sus care nu poate decât să ne îmbunătățească speranța și convingerea că vom putea trece de dificultățile pe care le avem datorită abnegării instituțiilor de la uh, mic la mare în Uniunea Europeană. Pactul uh, primarilor uh, aniversează astăzi un an de existență și arată că uh, cu toții putem coopera în Europa pentru a ne atinge un obiectiv important. Provincia, care la noi în țară reprezintă entitatea intermediară între regiuni și comune, a avut un rol esențial pentru a coordona eforturile municipiilor și localităților, armonizând exigențele fiecăreia și uh, suplinind uh, acele dificultăți pe care le-au avut unele și altele uh, atunci când au aderat la pact. Cu ajutorul provinciei, acum uh, primarii pot să utilizeze o structură mai amplă, acum că se realizează pactul, vor putea să-și maximizeze eforturile mai rapid pentru a-și atinge obiectivele stabilite, pentru a îmbunătăți calitatea mediului înconjurător și a vieții noastre. Ca exemplu, provincia Chieti a reușit uh, prima în Europa să implice toate cele 104 comune de pe propriul teritoriu în această acțiune de anvergură, susținându-le pentru a face astfel încât, tot, încât toții să facă parte din pactul primarilor și astfel încât această experiență să fa- poate fi cunoscută de toată lumea printr-o campanie de comunicare care a reușit să explice pactul primarilor pentru fiecare cetățean. Aceasta este opera Agenției Locale de Energie și Mediu, care în sistemul nostru joacă un rol esențial. Provincia Uh, poate să fie un uh, element de legătură între teritorii și pot, poate sensibiliza comunele, poate, poate să le ajute astfel încât să existe o legătură mai strânsă și cu uh, serviciile Comisiei Europene. Sunt multe provincii italiane și, italiene și nu care au adorat astăzi la structurile de susținere pentru a susține propriile comune din propriul teritoriu. Astfel, uh, în acest context, Uniunea Provinciilor Italiene încheie uh, semnarea pactului uh, cu 107 uh, cu provincii italiene. Acesta este spiritul cu care am confruntat această provocare, această provocare importantă pe care suntem convinși că o vom câștiga pentru că suntem uniți și vom coopera uh, Uh, cu toții la nivelul guvernelor locale din Europa. Primarii și provinciile, dacă îmi permiteți, reprezintă, cum a spus bine președintele Zapatero, uh, elementul cel mai bun pe care politica europeană îl oferă astăzi. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezență! Uh, Doamnelor și domnilor, Vă dați seama că aici sunt peste 500 de primari aici în Bruxelles, dar mai există o sesiune paralelă care se desfășoară um, cu peste 200 de primari care se întâlnesc astăzi la Sevilla, au o întâlnire paralelă uh, și discută despre amprenta. Ei fac economie în ceea ce privește amprenta de carbon. E... Acolo președintele regiunii Andalusia Uh, vă va transmite de acolo un mesaj, a înregistrat acest mesaj pentru a vedea ce se întâmplă la Sevilla. El cambio climático Schimbările climatice reprezintă riscuri certe care afectează planeta noastră riscul care există și trebuie să fim conștienți de ele pentru a le putea combate împreună. Însă, în primul rând, trebuie să avem o acțiune concertată a tuturor uh, puterilor publice, a tuturor administrațiilor. Din 2002 încoace, în Andalusia, am uh, realizat acțiuni concertate cu primăriile pentru această luptă împotriva schimbărilor climatice. Acțiuni concer- concentrate care au cuprins 80% din populația care trăiește în regiunea noastră. Un plan de eficiență energetică, un plan de dezvoltare, astfel încât să utilizăm energia regenerabilă și să consumăm mai puțină energie astfel încât să nu vedem în aceste probleme doar limitări, doar riscuri, ci și oportunități de viitor. Pentru că dacă cu toții facem eforturi pentru o creștere economică durabilă și o schimbare în modelul productiv care să facă în așa fel încât sursele energetice să fie renovabile și să putem crește în manieră eficientă și curată, vom câștiga cu toții și vom atinge obiectivele pe care ni le propunem. Vă mulțumim foarte mult uh, pentru acest mesaj de la sesiunea paralelă din Andalusia. Am un mesaj către domnul David Masana, care și-a uh, lăsat aici uh, cardul de identitate. Dacă cineva îl cunoaște sau dacă ne aude, uh, și-a lăsat aici cartea de identitate la Cristina, chiar în față. Uh, Bun, acum este momentul să trecem la a patra sesiune din ședința noastră de astăzi. Uh, este vorba despre interesul uh, global, despre sensibilizarea față de activitățile pactului primarilor în întreaga lume. În introducerea acestui subiect. Îi vom da cuvântul președintelui Comisiei Envi din Parlamentul European, domnul Joe Lainan. Um, fiți binevenit, vă rog. Yeah, ladies and gentlemen, uh, welcome very much. Uh, Doamnelor și domnilor, fiți bineveniți la Parlamentul European. Sunt foarte încântat să văd atât de mulți cetățeni aici, reprezentați în hemiciclu uh, Știți că nu așa că um, în Uniunea Europeană, Parlamentul European este reprezentantul cetățenilor și noi suntem cei care promovăm chestiunile pe care, care interesează direct pe cetățenii noștri, fie că e vorba de protecția consumatorului, de protecția mediului sau de problemele climatice astăzi. Uh, Um, comisia pe care o conduc are 68 de membri, este cea mai mare comisie din Parlament uh, și am jucat un uh, rol cheie în pachetul privind mediul privind în anul 2009. Salut contribuția dumneavoastră în timpul conferinței de la Copenhaga de anul trecut, când ați avut o contribuție semnificativă în ciuda uh, eșecului pe care l-am înregistrat doamnelor și domnilor, peste jumătate din populația mondială trăiește în orașe, iar procesul de urbanizare continuă la nivel mondial dar nu, de aceea nu putem să găsim răspunsuri la problemele globale fără a găsi soluții pentru problema orașelor. Schimbarea climatică este una dintre cele mai mari uh, crize cu care ne confruntăm uh, actual. Uh, există un conflict între nevoia de a reduce uh, nivelul emisiilor uh, la jumătate până în 2050 față de nivelul din 1990. Um, știți că pentru asta SUA și Europa trebuie să-și reducă uh, emisiile de dioxid de carbon cu 80, 80 până la 90%, ceea ce înseamnă că avem nevoie de o nouă revoluție industrială. Sunt sigur că ați mai auzit acest lucru astăzi, dar e adevărul și trebuie să ne pregătim pentru această nouă revoluție industrială. Fără a schimba în mod radical uh, modul nostru de consum și de producere a energiei, uh, și uh, dacă nu schimbăm modul de folosire a materiilor prime, nu ne putem îndeplini obiectivul. Uh, orașele au jucat mereu un rol de lider în acest sens. Um, Conferința de la Copenhaga a arătat că o abordare de sus în jos nu funcționează, deci nu se poate găsi o soluție doar la nivelul șefilor de state și guverne. Deci, sistemul de comandă și control uh, care ar impune implementarea la nivel local ulterior nu uh, a reușit. Acum e momentul să promovăm o strategie de jos în sus și să începem tranziția de la nivelul comunităților locale și al orașelor. Soluții inovatoare, cum să structurăm uh, transporturile, cum să facem locuințele mai eficiente, cum să organizăm viața socială într-un oraș cu emisii reduse, Uh, vor fi cu siguranță subiecte importante în anii următori. Deja există multe exemple pozitive în acest oraș. În acest sens, uh, capitala ecologică Stockholm în anul 2011 sau orașul Copenhaga, care și-au prezentat eforturile, toate urmează aceeași tendință. În toate aceste uh, orașe, dezvoltarea durabilă nu e doar o tendință, ci o modalitate de a ne identifica cu comunitatea și de a crea noi oportunități pentru, uh, afac- pentru afaceri și cetățeni. În orașele noastre europene îi avem pe Vrem să stabilim exemple la care, care să fie privite de alte părți ale lumii. Noile tehnologii de informare și comunicare pot sublinia rolul orașelor noastre uh, și sperăm ca planificarea, dezvoltarea urbană să se bazeze pe aceste principii în anii următori. Sunt sigur că nu va mai dura mult până când vom vedea primul oraș cu emisii zero. Dar până atunci, propunerea orașelor europene de a reduce emisiile cu gaze, de gaze cu efect de seră cu 20% până în 2020 este un semn pozitiv și arată că nu numai instituțiile europene uh, determină această politică, ci și că la nivel local avem foarte mulți parteneri și foarte multe inițiative inovatoare. În comisia mea dezbatem acum dacă o reducere de 20% e suficientă. Știm că nu e suficient, dar sperăm ca până la jumătatea acestui an să ajungem la o soluție mai bună, adică o reducere de 30% și sunt sigur că orașele din Europa ne vor urma. De aceea vă doresc mult succes uh, în activitate și vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule Leinen. Acum îl vom invita pe, uh, pe primarul orașului Geneva, domnul Remi Pagani. Veți vorbi în limba franceză? Se pare că da. Vă rog. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, exemplul dat de erupția vulcanică de acum câteva săptămâni este o parabolă. Uh, un impact extrem de localizat poate avea un impact asupra întregii planete. Iar astăzi vom demonstrăm cum eforturile noastre de la nivel local pot să genereze efecte considerabile în locuri îndepărtate. După cum știți, în curând orașele vor adăposti 80% din populația mondială. Pentru a combate încălzirea globală, noi, orașele europene, suntem actori esențiali. Am astăzi onoarea de a, de a prezenta în fața dumneavoastră un proiect regional de anvergură care se numește Visuri de viitor, construit în cadrul programului Inter, Interreg 4 și coordonat cu Energicit, având 40 de parteneri în 27 de colectivități locale elvețiene și franceze, printre care Lausanne, Fribourg, Neufchâtel, uh, Grenoble, Chamonix, Dijon, uh, Annecy, pentru a nu menționa decât câteva. Prin regi regiunea noastră este dinamică, inovatoare, uh, apoi regiunile uh, învecinate au un rol foarte important de jucat la scară europeană și adăpostesc orașe care sunt semnatare ale pactului primarilor. Originalitatea proiectului nostru este de a mobiliza un teritoriu de peste 3 milioane de locuitori prin acțiuni comune. Uh, vom promova energii regenerabile și vom încuraja economiile, vom crea, ca exemplu, o platformă internet comună denumită Central Negawatt, adică care ne va per permite să cuantificăm toate economiile de energie realizate pe întregul teritoriu al regiunii prin facilitarea schimbului de cunoștințe și de experiență cu marele public prin voința noastră de transparență și de uh, cooperare, vă vom pune uh, la dispoziție peste trei ani rezultatele activității noastre. În calitatea mea de primar al orașului Geneva, un oraș internațional, trebuie să vă spun că aspectele energetice și de mediu sunt extrem de importante pentru noi um, Orașul nostru adăpostește 22 de organizații internaționale, peste 600 de ONG-uri. De aceea, Geneva este în primul rând un oraș al dialogului și al schimburilor, dar este și un oraș solidar, angajat în multe proiecte de cooperare pe axa nord-sud, care vizează crearea unor parteneriate reale bazate pe schimbul de informații și de expertiză. Obiectivele noastre energetice și legate de climă pot să genereze noi uh, colaborări cu uh, alte grupuri defavorizate sau cu orașe defavorizate și vă reamintesc discursul doamnei Goane în ceea ce privește populația săracă experiența, cum ar fi cea a orașului uh, Geneva, poate fi valorificată. Noi am adaptat o strategie uh, privind uh, eliminarea treptată, dar completă a energiilor, a energiei bazate pe combustibil fosil și pe energie nucleară. Am demonstrat că este posibil, fără costuri suplimentare, să construim uh, clădiri care nu mai folosesc energie bazată pe combustibil fosil. E vorba și de renovări, de renovarea unor uh, clădiri cu valoare patrimonială. De asemenea, suntem pe cale să schimbăm sistemul de iluminat public pentru a duce la o economie de energie de 30%, dar și oferind un mai bun serviciu de iluminat public pentru populație. De asemenea, se poartă discuții foarte importante privind amenajarea teritoriului. Doamnelor și domnilor, orașele noastre au capacitatea de a inova prin susținerea de proiecte pilot și prin elaborarea unor proiecte energetice ambițioase. Orașul Geneva și partenerii săi, uh, visuri de viitor, vă pot da exemple de proiecte reușite care pot fi Uh, copiate sau reproduse. Este posibil să reducem emisiile de gaze cu efect de seră. Um, vă doresc mult succes uh, tuturor celor care sunteți prezenți astăzi aici. Mă bucur uh, că sărbătorim un astfel de eveniment. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult. Ne bucurăm să-l avem printre noi pe primarul Capitalei Europene Verzi 2010, Sten Nordin din Stockholm. Mina damer och herrar, jag vill eh, tacka för att jag blivit inbjuden att representera Vă mulțumesc în primul rând pentru că m-ați invitat. Orașul meu, eh, Stockholm, eh, că m-ați invitat pe mine și orașul să participăm la această inițiativă. Stockholmul uh, participă cu mare plăcere la pactul uh, primarilor, iar uh, Stockholmul este foarte uh, mândru pentru că este prima capitală verde europeană. Este un exemplu pentru Uh, ce a reușit să realizeze în uh, domeniul mediului. Știți probabil cum arată aceste uh, premii pe care le-a lansat Comisia Europeană pentru a accelera procesul dezvoltării durabile. Ne bucurăm că putem să ne numim capitală ecologică, dar cred că uh, E o mare provocare să fim un exemplu pentru celelalte orașe. La nivel local, o mare parte a activității ecologice se rezolvă acolo și noi avem un rol activ și trebuie să fim și un model. Dar avem multe de învățat și de la dumneavoastră în legătură cu uh, modul în care putem ajunge la cele mai bune rezultate. Uh, în cadrul pactului primarilor, ă, trebuie să facem schimb de experiență între capitale. Ă, în ă, regiunile noastre există și proiectul Combat în zona baltică, între capitale, și astfel obligațiile noastre vor fi consolidate. Schimbul de experiență este cheia pentru uh, orașul nostru ca o capitală ecologică. Pe parcursul acestui an spectaculos am dorit să vă prezentăm activitățile noastre și experiențele pe care le-am acumulat. Vrem să le comunicăm tuturor celor, celor interesați pentru că poate putem da un exemplu uh, altora, explicându-le cum am reușit să ne atingem obiectivele. Nu ne temem să comunicăm nici acele proiecte unde am dat greș. În acest an uh, oferim și un program de vizite de studiu pentru delegațiile care doresc să participe până în 20 octombrie la diverse conferințe la Stockholm pentru schimb de experiență în legătură cu uh, dezvoltarea durabilă și eficiența energetică. Conferința de la Stockholm va da exemple de la Stockholm și din alte orașe în legătură cu modul în care uh, se poate face față provocării din marile orașe pentru o dezvoltare durabilă și pentru a reduce efectele uh, ecologice negative. Niciodată nu este prea târziu să ne îmbunătățim obiectivele ecologice. Hotărârile politice din prezent vor avea bătaie lungă, iar problemele locale pot fi rezolvate mai bine la nivel local. Dar pentru provocările globale avem nevoie de obiective comune și o abordare globală. Aceasta este o realitate pe care trebuie să o abordăm împreună. Începem cu Uniunea Europeană, dar sperăm că și la nivel local vor apărea inițiative încurnate de succes în domeniul schimbării climatice, cum ar fi uh, pactul primarilor sau uh, capitala ecologică europeană. În uh, relațiile orașul nostru, cu lumea, vrem să transmitem tocmai acest mesaj. Noi suntem ambițioși pentru a avea până în 2030 statutul de oraș mondial pentru a atinge însă acest obiectiv. Știm că avem nevoie de ajutorul altor orașe și uh, avem nevoie de contribuția și inspirația din partea lor. Dar atunci când veți veni la noi să vă inspirați din ce am făcut, să nu uitați să aduceți și dumneavoastră uh, inspirația de care avem și noi nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc mult, doamnelor și domnilor! Aș dori să mulțumesc uh, tuturor celor care au fost prezenți astăzi aici uh, și pentru angajamentul față de pactul primarilor. În câteva minute uh, vom avea nevoie de dumneavoastră pentru a face o fotografie cu toată lumea care semnează acest pact, dar înainte vom vorbi despre acordul între provincia Barcelona și acordul dintre aceasta și uh, BEI. Dar pentru a vă explica mai multe, vom uh, saluta de la Banca Europeană uh, de Investiții pe domnul Guy Plus, care va interveni în limba engleză. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, proiectele de investiție pentru a susține energiile regenerabile sunt uh, esențiale ca prioritate pentru banca noastră și anul trecut am împrumutat aproape 6 miliarde de euro în acest scop. Eficiența energetică și energiile regenerabile reprezintă o, un subiect important în domeniul urban, unde 75 până 80% din populația europeană trăiește și unde un procentaj similar de energie este consumat uh, tot timpul. Cu alte cuvinte, inițiativa europeană 2020 20% trebuie să fie susținută de toate orașele, altfel va da greș în întreaga Uniune. De aceea, BEI de la bun început a susținut pactul uh, primarilor și gestionează Elena E vorba de asist- e, inițiativa de asistență pentru energie la nivel local și asistență comună tehnică în cooperare strânsă cu uh, programul de uh, energie inteligentă pentru Europa 2007-2013 și, în ultimul rând, BEI uh, susține mai multe proiecte înrudite în mediul urban, investiții pentru locuințele sociale, transportul durabil și uh, uh s-a dat deja exemplul Barcelonei, uh, și, uh, dar, dar și la Milano și la Paris se desfășoară astfel de proiecte. E o mare plăcere pentru mine să particip la această primă semnare a contractului de un proiect de dezvoltare de servicii conform Elena cu provincia Barcelona, unde BEI în ultimii 25 de ani a susținut foarte multe investiții cheie pentru dezvoltare urbană, mobilitate durabilă, infrastructură cheie, precum și investiții culturale și productive, și asta și împreună cu președinția spaniolă a Uniunii Europene. Mai sunt și alte inițiative, Elena, în curs de pregătire în legătură cu eficiența energetică și energiile regenerabile și, în sfârșit, sper că semnarea de astăzi va încuraja mai multe orașe să contribuie întru totul la obiect, atingerea obiectivelor provocărilor noastre și la obiectivele inițiativei Europa 2020. Mulțumesc! Mulțumesc că vă rog să rămâneți alături de noi pentru că acum vom uh, uh, ura bun venit domnului comisar pentru energie. Vă rog deci să-l aplaudăm pe uh, domnul uh, Günther Oettinger să-i urăm bun venit și împreună cu președintele provinciei Barcelona domnul Foghe Moia, pe care l-am auzit în urmă cu câteva minute. Vă invit la uh, prezidiu pentru a semna acest contract. Vă rog deci să urcați pe scenă pentru semnarea primului contract Elena. E vorba de asistența europeană oferită de Comisia Europeană pentru energie la nivel local. Pe parcursul acestui proces, Barcelona va înmâna planul de acțiune pentru eficiență energetică uh, Comisiei. Deci, acum, în uh, văzul tuturor, vom uh, proceda la semnarea acestui contract. Uh, deci asistăm la semnătura solemnă a acestui document. Este primul contract Elena, asistență europeană pentru energia locală, semnată astăzi la Bruxelles între provincia Barcelona și Comisie, în prezența Comisarului pentru Energie, domnul Günther Oettinger. The documents are being signed Iată, aceste documente sunt semnate sub uh, ochii atenției fotografilor. Toată lumea pare foarte fericită. Poate dacă îi aplaudați, vor zâmbi și mai frumos. The picture we need. Thank you. So, uh, we're handing over the... Deci, iată, planul de acțiune al provinciei Barcelona este acum înmânat comisiei și iată fotografia finală, vă rugăm să zâmbiți frumos și acum o rundă de aplauze. S-a semnat primul acord Elena. Thank you very much, Commissioner. Mulțumim. Domnule comisar Oettinger, aș uh, dori să vă invit să luați cuvântul pentru a trage concluziile și, de asemenea, vom cânta un uh, cântec european cu toții va trebui nu numai să semnați în câteva minute, ci și să cântați acest cântec european. Avem nevoie și de vocea dumneavoastră, nu numai de semnătura dumneavoastră, dar acum îi dau cuvântul domnului comisar Oettinger. Vă rog, aplauze pentru domnul comisar Oettinger. Stimați uh, deputați europeni, doamnelor și domnilor primari, reprezentanți ai comunelor, localităților și regiunilor europene. Doamnelor și domnilor, a, dacă nu ar exista deja pactul primarilor, ar trebui inventat. Și prezența dumneavoastră aici la Bruxelles, precum și motivația pe care o aveți, este foarte importantă toate acestea mi-arată cât de corect a fost și de important ca în politica Uniunii Europene nivelul local să aibă aceleași drepturi și să fie implicat. Consumatorii de energie trăiesc cu toții într-o comună, într-o comunitate, iar industria are sediul în localitățile dumneavoastră. De aceea, obiectivele de protecție a mediului și uh, politica energetică modernă nu pot, nu pot exista fără concursul dumneavoastră, fără competențele și autoritatea dumneavoastră pe care le exercitați la nivel local. Deci, avem nevoie de dumneavoastră. Probabil că acest pact poate să fie un exemplu pentru a ne atinge și alte obiective în alte domenii de politică, astfel încât să căutăm soluțiile chiar la dumneavoastră pentru problemele europene. În orice caz, dezvoltarea acestui pact atât de rapid uh, mă încurajează. Comunele sunt dispuse să combată activ schimbările climatice din inițiativă proprie și în atribuțiile lor politice și ecologice. Dar asta nu doar pentru protecția mediului, pentru că văd și o contribuție la integrarea socială în activitatea dumneavoastră, o contribuție la ocuparea forței de muncă, la îmbunătățirea calității vieții și la o participare activă a cetățenilor la fața locului pentru că fiecare în activitatea sa principală și în voluntariat să uh, Uh, ia seama la existența celuilalt uh, și să se consulte pentru orice se întâmplă. De aceea, acest pact este și un târg al bunelor idei, unde se poate face schimb de experiență, de idei, se pot lua și da mai departe idei bune. Regiunile și comunele sunt mult mai aproape de cetățeni decât suntem noi, cei de la Bruxelles, și obiectivul nostru ar trebui ca să fie ca tot mai multe orașe și regiuni să se adauge acestui pact al primarilor. Ar fi un instrument foarte bun pentru a ne atinge obiectivele noastre până în 2020 pentru a reduce energia și pentru a îmbunătăți eficiența energetică. În tratatul de la Lisabona, pentru prima dată s-a uh, ancorat și principiul subsidiarității, ceea ce înseamnă că trebuie să acționăm acolo unde putem acționa cel mai bine la nivel european. Dar acolo unde uh, la nivel local se ating mai repede obiectivele, atunci sunteți autorizați să faceți dumneavoastră aceste lucruri. Acest lucru este expresia subsidiarității europene reale. Vă confirm toată susținerea Comisiei Europene. Noi contăm pe dumneavoastră și vă rog să ne spuneți care sunt așteptările dumneavoastră față de Comisie și de Parlamentul European. Va trebui să avem uh, o comunicare interactivă electronică pe aceste subiecte. Există inițiative cum ar fi Manage Energy pentru a consolida capacitățile la fața locului. Și în anul următor am dori ca la pactul primarilor să avem și un program pentru energie inteligentă în Europa. Trebuie să avem și programe speciale astfel încât să putem implica și nivelul local ca partener pentru aplicarea acestor idei. În ceea ce privește tehnologiile uh, noi, uh, acestea sunt foarte importante, sunt strategice pentru dezvoltarea uh, durabilă. De asemenea, și ideea Smart Cities, modul în care orașul poate deveni mai inteligent și cum poate uh, implica mai mult consumatorul la fața locului. Și mai ales în structura inf- uh, uh, energetică și pe piața energiei trebuie să se implice în mod uh, inteligent și cetățenii. Și când mă refer la Elena, este primul instrument care a fost conceput uh, pe măsura pactului primarilor și tocmai am semnat primul contract, Elena, și sunt convins că Banca Europeană de Investiții, care are interese clare, va putea mobiliza 2 miliarde de euro, ceea ce ar fi un mare succes. Și contez pe faptul că statele membre o vor susține activ, pentru că Elena trebuie continuat pe uh, termen lung și cred că programele eh, speciale la nivel, eh, la nivel european, regional, național, local și comunal trebuie să fie eh, să se împletească frumos între ele, astfel încât să putem să ne atingem cât mai bine obiectivele noastre. Apoi, cred că o administrare riguroasă a serviciilor comisiei Uh, trebuie să meargă mână în mână cu colaborarea cu serviciile dumneavoastră. Deci nu doar nivelul politic, cât și uh, administrația trebuie să imite acest pact astfel încât să putem extinde colaborarea între administrația europeană și cea locală. Aș dori să mulțumesc că uh, guvernului țărilor de jos pentru colaborare, pentru că au fost primii uh, care au extins pentru toată țara această colaborare și cred că și celelalte state membre îi vor urma exemplul. Cred că pactul primarilor poate fi exportat, poate dobândi o dimensiune globală. Săptămâna trecută am fost în China și am văzut că guvernul chinez este foarte interesat să includă marile metropole chineze în acest pact. De asemenea și în America, numeroase state, uh, uh, uh, orașe din America Latină doresc să includă să devină parte a acestui pact. Deci, probabil ne vom extinde în eh, tot mai multe regiuni ale lumii. Nu este suficient să consolidăm regulile existente până acum în domeniu. Trebuie să găsim noi resurse și vor apărea doi nou, doi noi, două noi inițiative care ne vor ajuta în mod explicit. Pe de o parte ar fi o strategie pentru energia eficientă în Europa care trebuie să permită actorilor locali și nu numai să aibă o interfață cu aceste programe. Nu am dorit, nu am dorit ca strategia aceasta să aibă un capitol dedicat politicilor comunale și conglomeratelor de comune și ne interesează foarte mult propunerea dumneavoastră în acest sens și Apoi, bineînțeles, este vorba de bani, de găsirea unor, unor noi surse de finanțare. Mai ales acum, în timpul crizei, comunele au probleme la a-și îndeplini atribuțiile. Și atunci nu e foarte ușor să adaugi în buget noi linii. Deci, printr-o cofinanțare cu Uniunea Europeană, credem că lucrurile ar merge mai bine, deci ar fi de salutat și în Comisia de Specialitate a Parlamentului am vorbit despre acest lucru. Intenționez să încerc ca uh, banii nefolosiți pentru relansarea economică europeană să fie redirecționați pentru proiecte energetice la nivel regional și local. Cred că cu dumneavoastră, ca curea de transmisie, vom putea uh, uh, utiliza aceste fonduri cât mai rapid și cât mai eficient pentru a îmbunătăți eficiența energetică și pentru a ne atinge obiectivele politicii energetice. Vă mulțumesc pentru aplauze, pentru că, firește, în politica europeană sunt și alte obiective prioritare. Unii doresc să susțină infrastructura, alții să susțină cercetarea, alții nu doresc nimic pentru că banii pot fi uh, reprimiți. Eu cred că ar trebui ca prin serviciile dumneavoastră să folosim acești bani în scopurile noastre comune. Încă nu știm exact care sunt aceste fonduri, însă uh, Probabil că este o cifră uh, mare în milioane de euro care uh, vor fi disponibili în săptămânile următoare și de aceea trebuie să demarăm cu dumneavoastră o discuție cum, le, cum putem utiliza mai bine acești bani. Trebuie să ajungem la o pârghie cât mai eficientă pentru utilizarea acestor bani. Pentru că prin bugetele dumneavoastră și prin sfera privată uh, se pot realiza foarte multe. Și contez pe uh, susținerea BEI și altor instituții financiare, cum ar fi BERD și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și alte uh, structuri naționale și internaționale care ar putea să ne ajute la disponibilizarea și aplicarea acestor bani. Avem nevoie de proiecte pentru următorul următoarea dezbatere de buget și pentru următoarea perioadă de șapte ani când se va vorbi despre uh, punctele centrale ale bugetului european. Sper să avem un rezultat important nu doar pentru utilizarea durabilă a energiei, ci pentru o piață forțe de muncă bună și pentru un model de dezvoltare uh, european care să consume cât mai puțin carbon. Vă felicit pentru programul pe care l-ați avut în această zi, care arată un angajament puternic al orașelor și regiunilor uh, arată că sunteți cu toții dornici și capabili să obțineți rezultate. Calea comună, Uniunea Europeană și comunele, precum și statele membre, uh, acest drum împreună a început de-abia acum. Trebuie să avem planuri de acțiune ambițioase, să schimbăm între noi bune practici și trebuie să implicăm cât de mult posibil cetățenii noștri. Implicarea activă a cetățenilor și implicarea lor în activitățile dumneavoastră, toate aceste lucruri ne pot ajuta să ne atingem obiectivele. De aceea, vă urez foarte mult succes în uh, sarcinile pe care le aveți uh, dumneavoastră la dumneavoastră acasă și vă mulțumesc că vă interesează acest subiect al energiei și al protecției climei Uh, și integrați acest subiect în activitățile dumneavoastră. Și de aceea uh, îmi doresc să continuăm parteneriatul cu dumneavoastră și în anii care urmează. Vă mulțumesc! Äh, mulțumesc, domnule Oettinger, vă mulțumesc pentru această contribuție. Uh, și acum ajungem la cea mai importantă parte a după amiezei urmează să semnăm. Noile orașe și regiuni vor semna pactul sub uh, egida președintelui Parlamentului European, care s-a întors, uh, iată, este deja aici pentru a prezida această ceremonie, această procedură. Aș dori să vă explic ce se va întâmpla. Timp de zece minute vă vom fotografia în timp ce semnați acest pact. Este pur și simplu o operațiune publicitară. Unii dintre dumneavoastră au uh, depus deja formularele, alții nu, nu prea contează pentru că adevărata semnătură s-a mm, luat înainte. Asta este doar un act de publicitate pentru fotografi. Așa că le-aș sugera fotografilor uh, să se apropie și uh, să fotografieze diferite rânduri uh, din sală, să fotografiați rând cu rând, un fotograf aici, un fotograf acolo, unul în partea aceasta, vă vor uh, privi în momentul în care semnați, nu contează dacă semnați documentul real, pur și simplu vrem o fotografie cu dumneavoastră și Apoi, doamnelor și domnilor, foarte important, o informație importantă pentru finalul ceremoniei. Vă rugăm să nu părăsiți sala după aceea, pentru că ne-a mai rămas ceva important de făcut. Avem aici un compozitor danez, Soren Edgan. Vă rog să-l aplaudați. Soren Etla. Soren doamnelor și domnilor, a compus un cântec special pentru pactul primarilor. Aveți cântecul în fața dumneavoastră, pe pupitrele din fața dumneavoastră. În cinci minute, după ce vom fi făcut fotografiile, trebuie să vă pregătiți și să cântați. Vă recomand să vă familiarizați cu cuvintele acestui cântec, le puteți citi și în cinci minute am dori să cântăm cu toții acest cântec. Este un eveniment mediatic important, așa că sugerez fotografilor cât mai repede cu putință să fotografieze fiecare rând cu semnarea documentului și în cinci minute sub coordonarea domnului Bujec, vom uh, cânta cu toții acest cântec numit Me and You. Așa că, dacă um, ar fi bine ca în momentul în care semnați documentul să vă familiarizați cu cuvintele, pentru că peste 5 minute vom cânta cu toții acest cântec atât uh, de interesant pe care l-a compus uh, compozitorul danez. Peste 5 minute, de. Mr. Buzek, if you could uh, say a few words to Domnule Bujec, doriți între timp să ne spuneți câteva cuvinte? Probabil că aveți comentarii de făcut, doamnelor și domnilor. Președintele Parlamentului European, domnul Bujec, ar dori să vă adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc uh, încă o dată, vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit aici la Parlamentul European, toate doamnele și domnii primari ai orașelor este foarte important să abordăm cele mai importante probleme cu care ne confruntăm, probleme cu care se confruntă orașele noastre împreună. Autoritățile Uniunii Europene, autoritățile naționale și autoritățile locale trebuie să acționeze împreună. Știm foarte bine că dumneavoastră sunteți cei mai aproape de cetățeni, așa că aveți o răspundere foarte mare și noi suntem gata să vă ajutăm să fim alături de dumneavoastră în legătură cu cele mai importante provocări și uneori amenințări la adresa orașelor noștri. Este important că ați venit cu toții aici am avut 1300 de primari ai orașelor care au participat la acest eveniment, deci un număr foarte mare și probabil că ne vom întâlni și în viitor. Aș dori să vă invit din nou pe viitor la Parlamentul European. Între timp vă doresc toate cele bune. Vă mulțumesc! Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte Bușec. Mai aveți uh, trei minute pentru fotografii pentru aceste noi orașe care au semnat uh, după prima noastră întâlnire. Fotografii cu siguranță vor trece prin sală, dar uh, vă reamintesc, trebuie să, semn, să citiți cuvintele cântecului pentru că în cam trei minute trebuie să-l cântați. Soren Epla vă va ajuta să cântați acest uh, cântec foarte special compus special pentru întâlnirea noastră de astăzi. Putem începe cântecul Soren? Sunteți gata? Soren vă va ajuta să cântați și fotografiile vor fi făcute în același timp. Vă rog să-l aplaudați pe Soren Eplam. Thank